Uh, good morning, uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Um, Bună ziua, doamnelor și domnilor. Începem uh, ședința de astăzi cu puțină întârziere pentru că îi așteptăm pe colegi. Acum văd că ne-am adunat, așa că vom începe. Începem prin a adopta ordinea de zi care este disponibilă în dosarele dumneavoastră. Aș vrea să vă propun să luăm punctele 8 și 9 împreună pentru că acestea se referă la descărcările de gestiune, plus că sunt uh, subiecte strâns legate între ele. Și avem același raportor uh, atât uh, pentru descărcarea pentru bugetul comisiilor, cât și pentru Fondul European de Dezvoltare. Considerăm că agenda este adoptată? Uh, the dev mission to Senegal după cum bine știți, misiunea DV în Senegal nu va avea loc luna aceasta. Nu a fost posibilă organizarea acesteia în acest moment, iar coordonatorii vor lua o decizie la următoarea întâlnire dacă să trimită o misiune mai târziu în decursul anului sau să o anuleze și să aleagă o altă destinație alternativă. Aș vrea să vă informez că după adoptarea raportului DV al lui uh, Noizer Venta, a avut loc uh, prima reuniune interinstituțională cu privire la revizuirea Consensului European pentru Dezvoltare pe 1 februarie sub auspiciile președinției malteze. A fost o reuniune constructivă care a permis fiecarei instituții să transmită o primă reacție la comunicarea Comisiei. Ne așteaptă un proces uh, foarte intens și foarte important, care ar trebui să ducă la adoptarea unui nou document central pentru politica europeană de dezvoltare, în concordanță cu Agenda 2030. Nu cred că trebuie să-l invit uh, pe Norbert să spună ceva acum, pentru că vom discuta mai târziu. Am înțeles că interpretarea polona este doar pasivă. Deci colegii pot să vorbească poloneză, dar trebuie să asculte într-o altă limbă. yes. Perhaps English. <laughs> Approval of minutes. Aprobarea procesului verbal al reuniunii din 7-8 noiembrie și din 28-29 noiembrie 2016. Aceste procese verbale se regăsesc în dosarele dumneavoastră. Dacă aveți observații cu privire la aceste procese verbale, vă rog să informați secretariatul până la finalul acestei ședințe. Dacă nu primim observații, se consideră că aceste procese verbale sunt uh, adoptate. anunțuri din partea Comisiei. No, it appears the Commission does not have... Se pare că Comisia nu are anunțuri de făcut, deloc. Niciunul dintre cei trei? Foarte bine. Comisia. Nu avem comentarii în acest moment. Mulțumesc. We now come to the very important... Ajungem acum la subiectul 5 uh, de pe ordinea de zi și anume obligația de diligență în materie fiscală a Băncii Europene de Investiții în uh, ceea ce privește împrumuturile externe. Avem un schimb de opinii cu Luca Lazaroli, care este director general, Deputy Head of Operations, și Gerhard Hütz, care este director general și Group Chief Compliance Officer. Avem la dispoziție aproximativ 60 de minute pentru această discuție. Sper că vom avea o dezbatere temeinică. Stimați colegi, Banca Europeană de Investiții a început recent să joace un rol uh, mult mai important uh, în afara Uniunii și în vecinătatea europeană. Este important uh, ca BEI uh, să devină uh, cea mai importantă bancă de dezvoltare din UE, depășind chiar și Banca Mondială. În ceea ce privește împrumuturile, BEI poate să împrumute de 3 sau 4 ori mai mult decât Banca Mondială. Spre deosebire de Banca Mondială, BEI nu este așa de vizibilă Președintele BEI, cu care am călătorit uh, spre Asia acum ceva vreme, își, își ducea singur uh, valiza și a ajuns uh, și a trecut aproape neobservat uh, la salonul VIP. Pe de altă parte, președintele Băncii Mondiale zboară cu un avion privat, cu o echipă întreagă și este recunoscut la nivel mondial ca un mare VIP însoțit de escortă poliționească. Deci e un stil diferit între cele două bănci. Cred că uh, Uh, este important uh, acest lucru. Dacă vrem ca prezența europeană să fie resimțită în țările partenere și în uh, țările în curs de dezvoltare, rolul BEI trebuie să um, fie îmbunătățit, astfel încât BEI să fie recunoscută pentru influența sa enormă și pentru valoarea sa enormă pentru dezvoltare. BEI este un actor important uh, în pachetul uh, Planului European de Investiții. Acest lucru este uh, în mod deosebit valabil pentru Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă, pentru care DEVE este una dintre comisiile responsabile pe fond. Și în acest pachet, scopul este extinderea mandatului extern al BEI. În plus, comisia noastră a votat un aviz pentru Econ privind raportul anual al activităților financiare ale BEI. Așadar, acest punct de pe ordinea de zi este de mare actualitate. Eu sunt uh, raportor uh, pe avizul uh, cu privire la mandatul extern de creditare al BEI. Și eu încerc să stabilesc uh, rolul primordial al Comisiei DEVE în această chestiune, pentru că nu este o chestiune care ține de afaceri bugetare, ci este o inițiativă care ține clar de dezvoltare. Și uh, dacă Comisia de Buget ar face cum dorește, nu ar fi bine, pentru că este responsabilitatea noastră mai degrabă. Ideea acestui schimb de opinii a fost lansată de publicarea unui raport al ONG-ului Counterbalance, care a analizat operațiunile BEI în țări care sunt considerate paradisuri fiscale. Problema transparenței fiscale este una de deosebit interes pentru DEVE și asta pe baza raportului din 2015 privind evitarea obligațiilor fiscale și evaziunea fiscală în țările în curs de dezvoltare. În plus, există și un uh, aviz uh, legislativ privind uh, raportarea um, de de la țară la țară, pentru care Eli Schlein este raportor. Îi urez bun venit uh, lui Luca Lazaroli și lui uh, Gerhard Hütz la această reuniune și aștept cu interes uh, să ne spună ce face BEI în ceea ce privește obligația de diligență în materie fiscală și rolul paradisurilor fiscale. Și va trebui să discutăm și despre acțiunile noastre pe termen lung. Domnule Lazaroli, aveți cuvântul. Hmm? Thank you, Mr. Deva. Thank, thanks. Mulțumesc, Deve. Vă mulțumesc pentru această introducere. și pentru că ați stabilit deja contextul. Îmi face o deosebită plăcere să fiu astăzi aici și să vă spun uh, mai multe despre activitățile băncii. Avem și câteva slide-uri pe care le vom parcurge. și care vă oferă o perspectivă a activităților băncii în ceea ce privește operațiunile. După aceea îi voi da cuvântul colegului meu, Gerhard Hütz, care este Chief Compliance Officer și care vă va da mai multe detalii despre felul în care ne îndeplinim această obligație de diligență în chestiuni specifice, cum sunt chestiunile fiscale. Pentru început, dați-mi voie să vă dau uh, câteva cifre pentru a situa BEI. BEI este o instituție care uh, dă cu împrumut uh, aproximativ 75 de miliarde în operațiuni în toate țările. Din aceste 75 de miliarde, cam 10%, 7 sau 7,5 miliarde, sunt reprezentați de operațiuni în afara statelor membre UE. Poate că 10% nu este un procent uh, prea mare, dar uh, aceste împrumuturi de 7,5 miliarde reprezintă mai mult decât ce dau alte bănci pentru dezvoltare împreună. Deci dacă cumulăm uh, ceea ce oferă Banca Mondială, Banca Africană pentru Dezvoltare, cifra este cam pe acolo. Din aceste 75 de miliarde care reprezintă împrumuturi, o parte este alocată pentru uh, produse multiple. O mare parte este alocată pentru mm, împrumuturi uh, guvernamentale. Dar există și alte mm, investiții. Unele sunt uh, operațiuni în ceea ce privește investițiile în platforme de capital și pe asta ne vom concentra noi astăzi. Avem uh, angajamente în momentul de față în uh, cuantum de 3,3 miliarde. Acestea sunt fonduri de capital, din care 1,7 miliarde au fost deja plătite. Dacă vă uitați la defalcarea sumei, um, alocarea se face pentru sume pentru microfinanțare, sume pentru IMM-uri și sume pentru sectorul de infrastructură. Și când vorbesc despre infrastructură, mă refer și la proiecte legate de schimbările climatice. Dacă ne concentrăm pe regiunea ACP, aceasta uh, beneficiază de împrumuturi de aproximativ un miliard de euro pe an. Din această sumă, uh, capitalurile reprezintă o componentă. Și suntem activi în 55 de fonduri de capital uh, cu angajamente totale de 850 de milioane de euro. Media este de 15,5 uh, milioane și vă dați seama care este amploarea acestor operațiuni care se ridică la 850 de milioane de euro. Fondurile sunt administrate de um, firme specializate în administrarea de fonduri și în medie nivelul este de 5 milioane de euro. Apoi ne concentrăm în principal pe IMM-uri și pe instituții de microfinanțare. De ce facem acest lucru? pentru că atunci când vorbim despre operațiuni în afara UE, acestea sunt pe bază de mandat și mandatul, mandatele preved, prevăd uh, să intervenim și la nivel de investiții de capital. Dacă vorbim despre linia de investiții pentru ACP, aceasta este finanțată prin Fondul European de Dezvoltare. Facem acest lucru pentru că atunci când vorbim despre împrumuturi și operațiuni în țări precum uh, regiunea ACP, împrumuturile guvernamentale nu sunt suficiente. Există mai multe situații de care trebuie să ținem cont și trebuie să avem um, produse de capital, trebuie să ne asumăm anumite riscuri de capital și de aceea această logică a fondurilor private de capital este una pe care o urmăm și noi. De asemenea, credem că prin aceste intervenții în mediul de capital, uh, stimulăm aceste industrii și contribuim la crearea, la crearea unor uh, administratori de fond profesioniști și începem să stimulăm apetitul investitorilor pentru aceste produse. Iar în timp, uh, aceasta generează o dinamică pozitivă care ajută regiunile vizate. În ceea ce privește impactul, uh, am investit în peste 450 de companii și estimăm că au fost create 200.000 de locuri de muncă datorită acestor investiții. Care este valoarea adăugată a băncii? Noi credem că generăm valoare în mai multe forme. În primul rând, oferim asistență practică. Acestea sunt uh, țări dificile în care investitorii au uh, un apetit redus pentru investiții și de obicei uh, aceștia acționează ca investitori ancoră. Investitorii vor ca BEI să joace un rol important în tranzacție, după care se implică și ei. Majoritatea fondurilor în care intervenim noi sunt uh, fonduri uh, în care se investește pentru prima dată, adică nu sunt uh, fonduri cu refinanțare. Este vorba despre um, jumătate din cazuri. Este vorba despre persoane care nu au experiența anterioară în investiții. Acestea sunt caracteristici foarte relevante dintr-o perspectivă a investitorilor mai ales dacă aceștia sunt bănci comerciale. Băncile comerciale se așteaptă ca administratorii de fonduri să aibă um, o experiență cuantificată care să dovedească relevanța investițiilor în acele activități. Oferim de asemenea și asistență tehnică. Deoarece suntem un investitor uh, ancoră, noi uh, oferim și sprijin investitorilor și administratorilor de fonduri. Am încercat uh, să implementăm cele mai bune practici împreună cu administratorii de fonduri stabilim politica de investiții astfel încât aceasta să fie relevantă. Contribuim de asemenea și la monitorizarea performanței fondului pe tot uh, parcursul vieții sale. În ceea ce privește mobilizarea resurselor, datele noastre ne arată că la, pentru fiecare euro pe care banca l-a investit în fonduri de capital, au fost mobilizați între 6 și 7 euro pentru că intervenim noi, urmează apoi și alți investitori. În uh, medie, vedeți care sunt cifrele și vedeți care sunt partenerii noștri în tranzacții. Peste jumătate din uh, instanțele în care intervenim o facem împreună cu organismele naționale și supranaționale. În 24% din cazuri suntem uh, însoțiți de administratorii de fonduri care se implică de asemenea ca investitori și apoi există o serie întreagă de alți investitori, mai mult sau mai puțin importanți, fonduri de pensii și altele de genul. Acest uh, slide este foarte simplu și explică structura fondurilor private de capital. În centru, Există fondul în sine, fondul privat uh, de capital, care este susținut de un uh, comitet de investiții care decide asupra diferitelor propuneri și de un uh, comitet consultativ care oferă orientarea strategică a fondului. În spatele fondului există investitori aceștia de obicei sunt uh, administratorii uh, de fonduri, partenerii generali și partenerii cu răspundere limitată, care sunt investitori, care plasează bani în fond, dar care nu contribuie la administrarea propriu-zisă a fondului. ce este o jurisdicție adecvată de ce unele fonduri sunt amplasate în anumite jurisdicții, dar nu și în altele. Motivul este că, în mod normal, un fond este o platformă care trebuie să poată atrage interesul din partea mai multor investitori, investitori care și-au reședința în mai multe țări. Și de obicei, investitorii se așteaptă ca fondurile de investiții să fie gestionate și administrate în mod corespunzător, iar uh, administratorii de fonduri să fie răspunzători pentru modul în care investesc banii. Ei se așteaptă, de asemenea, ca fondul să opereze într-un uh, sistem uh, juridic um, în care să existe o formă de supraveghere. Se așteaptă ca fondul să opereze într-un mediu în care să atragă uh, forță de muncă profesionistă, astfel încât uh, fondul să-și poată îndeplini sarcinile. Menționez aceste lucruri pentru că uneori, uh, dacă privim dintr-o perspectivă abstractă, unii se întreabă de ce fond, sunt foarte multe fonduri într-o țară și nu în alta. Ideea este că vrem să mobilizăm și volume. Vrem să trecem de la miliarde la trilioane și singura cale de a face acest lucru este să creăm structuri care să fie atractive pentru investitori. Impozitarea și ajung uh, acum la unul dintre subiectele de discuție de astăzi. Before engaging into any fund, we will... Înainte de ne implica în orice fond, uh, ne îndeplinim obligația de due diligence. Recent, adică săptămâna trecută, am elaborat un document, am adoptat un document care stabilește o serie de parametri care trebuie respectați în acest proces de due diligence. În acest proces de due diligence ne asigurăm că fondul este structurat în așa fel uh, încât uh, să garanteze integritatea. De asemenea, analizăm capacitățile profesionale ale administratorilor de fonduri. În ceea ce privește BEPS, uh, ne uităm să vedem dacă există motive de îngrijorare și așa mai departe. De fiecare dată când ne implicăm, facem acest uh, proces de verificare prealabilă care acoperă și dimensiunea fiscală. Vă spuneam mai devreme că BEI vrea să fie în prim plan și vrea să respecte anumite politici și cele mai înalte standarde în materie de due diligence. Și acum uh, îi dau cuvântul colegului meu, Gerhard, care vă va face o prezentare mai detaliată legată de aceste chestiuni foarte specifice. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim foarte mult! Thank you. Um, thank you first of all. Mulțumesc! Mai întâi, uh, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur foarte mult că pot veni aici să vă explic uh, în ce constă activitatea BEI și, uh, după cum știți, probabil săptămâna trecută, noi în Consiliu am adoptat un document pentru a pune în aplicare politica noastră cu privire la integritate și la uh, jurisdicțiile necooperante. În ultimul an am avut tot felul de discuții, atât în Consiliul Director, cât și cu Comisia Europeană, pentru a ține seama de evoluțiile ce au loc uh, în plan uh, internațional și comunitar. Au fost mai multe scandaluri anul trecut și, uh, prin urmare, tema aceasta e cu atât mai importantă. Înainte să trec propriu zis la prezentarea mea și să vă spun ce înseamnă conformitate la noi, vreau să vă asigur că înainte de a începe orice operațiune, facem verificarea de due diligence chiar înainte ca acea operațiune să fie prezentată Consiliului Director. Facem foarte multe verificări înainte ca proiectul să fie adus uh, în fața Consiliului de Directori. Verificăm uh, tot felul de conformități juridică, economică și Asta face parte din umbrela numită compliance. Deci verificăm uh, tot ce se poate, inclusiv aspectul fiscal. Acesta este uh, cuprinsul prezentării mele. O să vă explic în ce constă misiunea noastră, care este politica noastră cu privire la jurisdicțiile cooperante. Așadar, ce înseamnă OCO în engleză? este Office of the Chief Compliance Officer, adică biroul de conformitate. A fost înființat în urmă cu vreo 10 ani în uh, linie cu uh, principiile pentru supraveghere bancară ale Comitetului de la Basel. Este un birou care funcționează independent, raportează direct președintelui BEI. Și uh, e important de subliniat uh, independența pentru că vizele pe care noi le dăm nu sunt uh, influențate de nimeni. În ce privește activitatea noastră, ea constă în uh, verificări uh, cu privire la integritatea operațiunilor. Întotdeauna când vrem să pătrundem sau să ne lăsăm într-o țară, verificăm atât integritatea personalului care vom lucra acolo, cât și autorităților, uh, verificăm uh, conformitatea cu reglementările fiscală, etc. Deci e important de menționat aceste lucruri. Așadar, avizele de conformitate sunt strict independente, avem uh, criterii foarte clare pentru verificarea due diligence. De asemenea, avem uh, recomandările grupului de acțiune financiară împotriva spălării de bani. Verificăm să nu existe sancțiuni, facem diligența, avem o metodologie pentru riscul de neconformitate și atunci când constatăm că există un uh, risc de conformitate, dacă el este acceptabil, semnalăm acest lucru, dacă nu, propunem uh, măsuri corespunzătoare. În ce privește procesul de aprobare, avem discuții destul de intensive în Consiliul de Directori cu privire la jurisdicție, cu privire la ce, ce context există acolo. Odată ce se face aprobare, nu înseamnă că operațiunile respective vor dispărea pur și simplu din atenția noastră sau de pe radar. Vom continua să monitorizăm uh, chestiunile ce pot afecta integritatea. E un proces continuu. Politica noastră cu privire la jurisdicțiile necooperante este o politică de avangardă și bineînțeles că ținem seama de tot ceea ce fac organizațiile principale, organizațiile cheie. Știți că există o listă întreagă pe care Uniunea Europeană o pregătește în domeniul fiscalității. Dar există și alte organizații uh, de care ținem seama, precum Grupul de Acțiune Financiară, OCD și altele. Am fost printre primii care au adoptat o astfel de politică și e o politică pe care noi o revizuim permanent. Avem uh, intenția să o revizuim și anul acesta pentru a o actualiza și a o uh, alinia la ultimele evoluții. Definiția jurisdicției necooperante este destul de amplă și ea include nu doar operațiunile cu partenerii care sunt uh, cu sediul în astfel de jurisdicții, ci și uh, parteneri care sunt deținuți sau controlați de entități localizate acolo. Și această definiție include și un uh, tabel cu privire la riscurile ce pot exista. Aplicăm principiul tratamentului egal. Asta înseamnă că politica privind justiția necooperantă se aplică la entități din interiorul și din afara Uniunii Europene. De asemenea, se aplică tuturor operațiunilor care au o legătură cu o jurisdicție necooperantă și uh, dacă sunteți interesați, să știți că avem aceste informații publicate pe website-ul nostru. Nu efectuăm operațiuni transfrontaliere cu parteneri contractuali care sunt cu sediul în jurisdicții ce se află pe lista neagră și pe lista gri. Partenerii contractuali care sunt în astfel de <coughs> jurisdicții necooperante pot participa doar la proiecte de nivel național. Dacă după ce o companie apare pe această listă neagră, ea beneficiază de o perioadă de grație de șase luni. După șase luni, ea trebuie să se mute, să se stabilească într-o altă jurisdicție. Acum, ce facem înainte de a începe o relație de afaceri cu un partener contractual? Am spus că în uh, banca noastră avem o, foarte multe verificări, avem linii uh, întregi de verificare și asigurare a conformității. Diligența înseamnă că discutăm și cu um, deținătorii uh, capitalurilor, verificăm să nu există persoane sau entități uh, supuși sancțiunilor, uh, verificăm contextul mass media, să nu există persoane expuse din punct de vedere politic și conflictele de interes. Există așa numiții indicatori cu privire la riscul fiscal. Dacă există structuri complexe ce funcționează în mai multe jurisdicții, Uh, și acesta poate fi un factor de risc și avem informații suplimentare dacă doriți, vi le pot pune la dispoziție. După cum spuneam la început, Consiliul nostru săptămâna trecută a adoptat un document, o abordare provizorie la care am lucrat foarte mult cu Comisia Europeană am uh, ținut cont de ce se întâmplă în uh, planul Uniunii Europene, dar și în plan internațional. Am vorbit cu foarte multe instituții financiare internaționale, cu OCDE, cu uh, șeful Direcției pentru Politici, pentru că am dorit să formulăm o, o politică foarte vizionară. Am început deja faza de testare Va exista un uh, chestionar pe care îl vom aplica la operațiunile noastre să vedem dacă există un uh, risc fiscal ce necesită o analiză suplimentară. Iar dacă constatăm că e nevoie de această analiză fiscală, vom uh, vedea dacă e suficient să ne bazăm pe experții noștri interni sau e nevoie de experți din afară pentru a îndeplini obligația de diligență. Cum spuneam, dacă există vreo indicație, vreun semnal de practici nocive, de evitare fiscală sau de evaziune sau de planificare fiscală agresivă, nu uh, lansăm operațiunea. Iar aceasta, acest uh, criteriu se aplică tuturor operațiunilor și va fi integrat în chestionar. Am spus că începem faza de testare și uh, vom primi reacții din partea clienților. Sperăm ca până la finele acestui an să um, elaborăm, uh, să definitivăm o politică. O să continuăm să monitorizăm evoluțiile la nivel internațional. În iulie are loc forumul G20, OCDE și, din câte înțeleg, uh, vor întocmi o listă în domeniul fiscalității, în paralel cu lista care e elaborată de Uniunea Europeană și care urmează să fie publicată până la sfârșitul acestui an. Acum câteva cuvinte în legătură cu operațiunile de capital. Toate aceste operațiuni sunt supuse obligației de diligență și spuneam că acest lucru vizează partenerii din afara Uniunii Europene și cei din interiorul Uniunii Europene. Uh, verificăm integritatea managerului de fond, a coinvestitorilor și a principalilor actori și vrem să ne asigurăm dacă acele riscuri există și ridică semnale de alarmă, putem uh, verifica, putem uh, discuta chiar în Consiliul nostru cu privire la eventuale temeri de planificare fiscală agresivă sau de evaziune fiscală. Deci, aceste chestiuni sunt discutate în Consiliu. Peste astea sar, pentru că le-am menționat, eventual acest ultim slide. Cooperăm foarte mult cu uh, partenerii externi. Nu cred că acestea sunt noutăți pentru dumneavoastră. Eu personal am participat la reuniile forumului global, unde BEI are statut de observator, Comisia Europeană de asemenea participă. Avem discuții uh, intense cu Comisia și o conlucrare foarte strânsă în această materie. De asemenea, cooperăm uh, foarte mult cu OCDE și uh, urmărim evoluțiile internaționale în materie de reglementare. Totodată, derulăm un uh, dialog uh, permanent cu uh, comunitatea instituțiilor financiare internaționale. Eu însumi am organizat un astfel de dialog la Luxemburg, unde vin toate instituțiile de profil. În martie urmează o altă reuniune dedicată politicii fiscale. Spuneam că abordarea noastră e doar una provizorie, dar BEI dorește totuși să joace un rol de prim plan în în planul instituțiilor uh, internaționale. Am uh, publicat un plan, îl vom publica în zilele ce urmează, vă invit să-l consultați. Și uh, știți foarte bine că ne preocupă nu doar evaziunea fiscală, ci și toate celelalte teme ce țin de fiscalitate. Mă opresc aici, mulțumesc. For those two Președintele, mulțumim foarte mult pentru aceste două prezentări. Acum o să dăm cuvântul și membrilor noștri, Norbert. Uh, vielen Dank. Vă mulțumesc pentru prezentările pe care mi le-ați ținut. Ați, v-ați referit la o serie de elemente foarte tehnice pe care le putem discuta foarte cu mare dificultate în Comisia pentru uh, Dezvoltare. Drept urmare, m-aș referi la câteva aspecte politice. A spus că doar 10% din fondurile BEI uh, sunt investite în exteriorul Uniunii Europene în mod uh, preponderent în statele ACP. Și aș dori să vă întreb dacă observați cumva sporirea acestor investiții în statele ACP, astfel încât să se depășească pragul de 10%. Pentru că am văzut în urma problemei migrației cât de importante sunt uh, statele respective și cred că ar fi nevoie de investiții mai mari decât uh, cele reprezentate de procentul de 10% în statele respect respective. Apoi, al doilea punct la care doresc să mă refer și anume investițiile în uh, întreprinderi mici și mijlocii, în micro-întreprinderi. Uh, aceste investiții sunt alineate cu ceea ce am cerut și noi aici în Comisia pentru Dezvoltare din totdeauna. În acest moment tocmai discutăm despre reorientarea politicii europene pentru dezvoltare și în acest context aș dori să aflu din partea dumneavoastră uh, cum vă autoevoluați uh, proiectele băncii, pentru că pentru noi combaterea sărăciei reprezintă o, sărăcie, o, o prioritate și combaterea sărăciei este importantă, mai ales în statele uh, slabe din punct de vedere structural. Deci, um, ce se întâmplă cu combaterea sărăciei și în uh, proiectele finanțate de uh, BEI? Cam atât din partea mea, mulțumesc. Maria Hubush uh, to make her observations. Maria Hoibuch. Poate îi dați în primul rând cuvântul lui Floron, pentru că el este raportorul din urmă, după care o să revin eu. Muchas gracias, Maria. <laughs> Muchas gracias. Eh, unas eh, cuantas preguntas. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doar câteva întrebări pentru invitații noștri în această după masă. Am uh, dorit să avem o copie a prezentărilor dumneavoastră, dacă se poate, pentru că e foarte greu să reții toate aceste informații în minte. Sunt destul de tehnice, ar fi fost bine să ne trimiteți prezentările eventual din timp. Dacă nu, măcar să le trimiteți uh, grupurilor politice sau secretariatului ca să ne putem pregăti și studia pe cont propriu. Cu privire la jurisdicțiile necooperante, de pildă, v-aș întreba în ce măsură în ce măsură ne puteți răspunde cu privire la uh, bilanțuri, la fondurile de capital? Ați spus că 55% de astfel de uh, operațiuni uh, reprezintă ce faceți dumneavoastră în ACP. Cum combinați uh, investițiile cu risc de capital cu um, obiectivele de dezvoltare? Cum reconciliați cele două? Pentru că știm că multe din aceste fonduri nu prea țin ele seamă de obiectivele de dezvoltare. Și știm foarte bine că aceste fonduri funcționează pe o viziune pe termen scurt. Așteaptă un profit de peste 20%, de pildă. Cum sunt compatibile așadar ele cu obiectivele de dezvoltare durabilă? De asemenea, impactul acesta pozitiv pe care ni l-ați uh, subliniat chiar funcționează oare în țările sărace? Credeți că ce ne-ați spus aici e suficient pentru a da un răspuns la diversele rezoluții adoptate de Parlamentul European care cer mai multă transparență în uh, raportarea individuală țară la țară uh, pe care trebuie să o facă BEI și um, BEI cu privire la modul în care cheltuie fondurile sale și profitul obținut. Și în fine, știți bine că recent uh, se, se impune, s-a impus nevoia de a ratifica uh, acordul de la Paris. Acordul de la Paris uh, are scopuri mult mai ambițioase decât cel de la Kyoto, acum trebuie ratificat, noi trebuie să încercăm să facem tot ce putem pentru ca temperaturile să nu crească cu mai mult de 1,5%. Cum credeți că va afecta asta activitatea BEI? Sau ați ținut cont de acest obiectiv când v-ați uh, redactat documentația? Mulțumesc! Herzlichen Dank. Ich möchte... Doamna Hoibuch, vă mulțumesc. Aș dori să continui cele afirmate deja. Ați vorbit foarte mult despre obligația de diligență și aș dori să revin la lipsa de transparență. Lipsa de transparență este importantă în, uh, dacă ne dorim să reducem la un minim posibil nerespectarea drepturilor omului și dacă dorim să combatem uh, uh, corupția. Și aș dori să vă întreb cum vă asigurați în practică că Uh, nu sunt încălcate drepturile omului și că, de fapt, corupția nu este stimulată în urma investițiilor făcute de banca dumneavoastră și rămânem tot pe în domeniul transparenței, aș dori să vă întreb dacă vă modificați uh, normele privind uh, paradisurile fiscale. Ați discutat foarte mult despre taxe în intervenția dumneavoastră, însă Știți că și în trecut ați, ați fost criticat de Parlamentul European pentru că ați lucrat, ați cooperat cu instituții financiare care au sedii sociale în uh, paradisuri fiscale. Deci aș dori să știu ce faceți din acest punct de vedere. Și apoi, în ceea ce privește fondurile cu participare de capital, nu prea am înțeles ce se întâmplă cu procentul de 20%. Doriți să depășiți uh, cei 20% sau 20% este plafonul maxim cu care participați la aceste fonduri sau nu înțeleg. Și de ce este nevoie de aceste fonduri cu participare de capital? Florence s-a referit la finanțarea dezvoltării și dacă participați la un asemenea fond de capital care nu are niciun mandat explicit privind uh, dezvoltarea. Nu are nicio legătură modelul de afaceri al fondului respectiv cu dezvoltarea. Mă întreb de ce participați și uh, voi la finanțarea unui asemenea fond, neexistând uh, o politică concretă a fondului respectiv privind dezvoltarea. Și apoi aș mai avea câteva întrebări privind modul în care BEI uh, cere uh, partenerilor să publice um, informații privind uh, proprietarii um, instituțiilor respective cu care cooperează, deci care este abordarea băncii dumneavoastră privind transparența și dacă există asemenea norme care, care sunt criteriile care stau la baza elaborării lor. Uh, cam acestea sunt întrebările mele și întrebările mele sunt mai degrabă tehnice și mă alătur și eu uh, rugăminții care v-au fost adresate să ne trimiteți mai dinainte asemenea prezentări foarte tehnice pentru a le putea studia. Yeah. Thank you, Chair. Very much. Doamna Argentini, Sargentini. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt raportoare privind uh, raportul de combatere a spălării banilor, nu în Comisia Dăvă, dar în Comisia pentru Libertăți Civile, Comisia LIBE și aș dori să știu care sunt activitățile dumneavoastră în acest domeniu de combatere a spălării banilor și aș dori să știu care sunt uh, normele legislative care vă guvernează activitatea, pentru că mi se pare că există uh, interpretări diferite pe acest subiect. Și aș dori să mă refer la prima imagine în care a spus că 20% din fondurile europene de dezvoltare în statele ACP reprezintă participări uh, la fonduri de capital. Deci în imagine se spunea că este vorba de un maxim de 20%, însă ceea ce ați spus dumneavoastră a spus că uh, nu este neapărat un maxim și că este posibil să fie, de, să fie vorba de un minim. Deci puteți să ne spuneți mai multe cuvinte despre cum pot fi folosite aceste fonduri uh, de capital pentru a promova dezvoltarea. Și apoi am o întrebare cu un caracter mai general. Încă nu înțeleg care este uh, comportamentul dumneavoastră, atitudinea dumneavoastră legată de dezvoltare. Prin ce se deosebesc uh, deciziile luate în statele ACP față de deciziile pe care le luați când se investește în state europene. Știți că există și un, uh, o propunere a Comisiei Europene de a avea un fond de investiții european pentru Africa. Se discută dacă fondul respectiv ar trebui să fie gestionat de către BEI sau de către Comisie. Poate puteți să ne dați mai multe detalii uh, din, uh, în legătură cu acest punct. Domnul președinte, uh, foarte multe întrebări. Aș avea și o întrebare înainte să dau cuvântul și comisie pentru observațiile sale și să avem și timp pentru, răsp- răsp- timp pentru răspunsuri. Aș dori să vă întreb următoarele lucruri. V-ați referit la cei 10% care înseamnă 7,4 miliarde de euro și uh, în comparație cu acțiunile Chinei um, prezența Chinei, investițiile făcute în infrastructură, în Africa, de exemplu, și care este legătura cu acțiunile, cu investițiile pe care ar trebui să le facem noi în Asia, pentru că eu am impresia că, din păcate, influența noastră în Asia este în uh, regres, nu pentru că nu am avea relații comerciale cu China, cu Japonia și așa mai departe, nu, mă refer la investiții, la profiturile obținute din urma investițiilor noastre. Nu cred că Uniunea Europeană este foarte prezentă în Asia, poate cu excepția investițiilor germane din China. Okay. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, mă bucur când dați și mie cuvântul. Mulțumesc și Băi pentru această prezentare făcută într-un moment uh, oportun. Știți foarte bine că politicile uh, de taxare echitabilă sunt o prioritate pentru Comisia Europeană. Am purtat uh, discuții cu Banca Europeană de Investiții mai ales de la lansarea pachetului pentru combaterea evitării plății taxelor și de combaterea schimba spălării de bani și trebuie să ne asigurăm că fondurile europene nu sunt uh, folosite pentru a evita taxele. Este un lucru deosebit de important pentru noi și în acest context nu trebuie să uităm că Um, majoritatea investițiilor, investițiilor finanțate de BEI pe plan extern sunt finanțate de bugetele statelor membre sau de bugetul european și, de asemenea, și participarea la fonduri de capital a BEI este finanțată din bani publici. În drept urmare, este foarte important să respectăm cele mai bune practici în acest domeniu. Ca o bancă a Uniunii Europene. Ne așteptăm din partea BEI să fie un model din punctul de vedere al uh, bunei uh, guvernanțe. de urmare, dezbaterea de astăzi este deosebit de importantă. Și aș putea să mai adaug că poate știți acest fapt. Uh, capacitatea țărilor în curs de dezvoltare de a-și dezvolta propria bază de impunere fiscală este o prioritate, pentru că nu doar că generează venituri la bugetul uh, public, dar consolidează legitimitatea guvernelor respective. Deci există foarte multe motive pentru a considera că acest subiect este unul important. Și din toate aceste motive considerăm că BEI trebuie să recunoască uh, cu toată claritatea importanța um, pe care trebuie să o acorde combaterii evitării plății impozitelor uh, um, și combaterea spălării de bani este deosebit de importantă, uh, însă trebuie să înțelegem că este vorba de un, pac, un pachet mult mai cuprinzător, care cuprinde și uh, lupta împotriva evaziunii fiscale, de exemplu. Așa cum am văzut uh, din prezentările la care am uh, asistat, uh, BEI este un investitor important în fondurile de participare cu, cu capital. În 60% este un investitor principal care asigură participarea altor investitori în proiectul respectiv. Deci, în urma acestor cifre putem vedea că BEI are puterea de a forma piața, nu răspunde pur și simplu Uh, necesităților, cererilor care există pe piață. Acolo unde BEI nu participă la un fond, așa cum are și foarte clar din uh, din prezentație, fondul respectiv atrage până la urmă mai puțini investitori și nu funcționează atât de bine. Este un element important care ne arată uh, cât de mare este influența BEI pentru a garanta o bună guvernare. Cred că această discuție, după cum am spus, uh, este una oportună și uh, ultimele tendințe ne dau motive să fim uh, optimiști. Consiliul Director BEI a adoptat de curând orientarea generală privind politica legată de jurisdicțiile necooperante. Este un lucru foarte important pentru că această abordare provizorie, acest document adoptat, de BBI și mai ales uh, noul set de instrumente intern care va conține un chestionar uh, de integritate, mai multe elemente care țin de obligația de diligență, ceea ce ne dau motive să credem că BEI uh, va avea un rol de lider din punctul de vedere al bunei guvernanțe. Nu este un document perfect, însă este un bun punct de plecare Uh, care ne va permite să continuăm dialogul pe care îl avem cu BEI în următorii ani uh, și pe măsură ce pachetul Uniunii Europene privind uh, combaterea evaziunii fiscale va fi adoptat și rolul BEI va putea să fie unul mai sporit. Știți poate că comisarul Moscovici a adresat în iunie anul trecut o scrisoare BEI recomandând băncii să recurgă la o uh, abordare prin care să evite uh, riscurile și vă aducem aminte de importanța acestei scrisori și cât de important este ca BEI să urmeze o asemenea abordare prin care să evite riscurile, să evite, uh, să evite colaborarea cu structuri opace care și-au sediu social în uh, paradisuri fiscale sau în uh, jurisdicții uh, mai puțin transparente. Deci, însă, aceste două elemente se regăsesc în documentul pe care l-am amintit și este important să colaborăm pe viitor și în continuare cu banca. Doriți să răspundeți? Nu, îmi cer scuze. Heidi dorește să ia cuvântul. Doamna Hauta. Vă mulțumesc, domnule președinte. A fost foarte interesant să asist la intervențiile reprezentanților BEI și a reprezentantului Comisiei de la DigiDevco și uh, mi s-a părut că DigiDevco și-ar fi dorit ca BEI să aibă o reacție mai rapidă vis-a-vis -vis de, de a transforma într-o prioritate combaterea uh, evaziunii fiscale de către BEI și aș dori să vă întreb în legătură cu scrisoarea transmisă de domnul uh, Moscovici. Ați readus aminte, Băi, de importanța acestei scrisori. Deci puteți să ne spuneți foarte clar. Sunteți mulțumiți de ce a făcut Băi până acum sau v-ați fi dorit alte acțiuni mult mai bune, mult mai rapide? Well, uh, of course you could make the same observation. Da. Revin la aceleași observații privind uh, pachetul de combatere a evaziunii fiscale publicat în ianuarie anul trecut. Deci, din punctul nostru de vedere, lucrurile s-ar fi putut desfășura mult mai repede. Este un lucru valabil nu doar pentru BEI, dar și pentru reacțiile statelor uh, membre. Este un proces care se desfășoară în mod paralel, însă nu trebuie să uităm că toate tranzacțiile despre care discut, discutăm se fac cu banii contribuabililor uh, europeni. Tocmai de aceea această abordare este importantă. Nu aș spune că este vorba de o critică, pentru că uh, dacă spuneți că băi s-ar fi mișcat prea încet, și noi ne-am uh, mișcat prea încet. Aveți la dispoziție fiecare câte patru minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu foarte uh, rapid în ceea ce privește rapiditatea reacției noastre. Cred că ținând seama de contextul uh, despre care discutăm, care în mod evident este destul de complicat, suntem uh, singura instituție internațională care a adoptat deja măsuri provizorii înainte de sfârșitul anului 2017. Oricum, aș uh, încerca să răspund unor uh, întrebări pe care mi le-am notat. În primul rând, poate ar fi trebuit să clarific acest lucru mai devreme. În momentul în care intervenim în exteriorul Uniunii Europene, avem un mandat foarte clar. Unele mandate vin din partea statelor membre, de exemplu Facilitatea de Investiții pe care am uh, menționat-o în acest caz, suntem mandatați de uh, statele membre de Uniunea Europeană să gestionăm resurse de la Fondul European pentru Dezvoltare. Am amintit 3,6 uh, fondurile de 3,6 miliarde de euro pe care le putem, pe care putem să-i uh, re, le putem refolosi pentru finanțarea altor proiecte și uh, Uh, în mandat se spune foarte clar că nu putem angaja mai mult de 20% în tranzacții de capital. De ce s-a stabilit această limită? Din uh, punctul de vedere al statelor uh, membre, este foarte clar că cu cât este mai mare riscul asumat, cu atât scade mai mult șansa ca fondurile respective să, pot fi, să poată fi refolosite, investite în alte proiecte. Deci din, din acest punct de vedere, acestea sunt instrucțiunile pe care le-am primit din partea statelor membre, pe care le, le uh, respectăm. Este un lucru uh, valabil și pentru ELM, este mandatul pe care l-am primit din partea Comisiei. Știți că se discută, se discută tot timpul când aceste fonduri sunt uh, folosite, dar primim un mandat în care se spune foarte clar care sunt zonele geografice unde trebuie să ne desfășurăm uh, activitatea. Deci uh, există o dimensiune uh, politică Ni s-a cerut, de exemplu, să fim mai prezenți în, în anumite state. În uh, Ucraina, de exemplu, am, pentru Ucraina am primit un mandat foarte clar și am încercat să-l respectăm. Deci, uh, trebuie să operăm res, uh, respectând uh, anumiți parametri și acestea fiind spuse, BEI dorește să facă mai mult și ați auzit, l-ați auzit pe domnul Hoyer, care a insistat asupra acestui lucru și Uh, în termeni uh, nominali, uh, prezența 10% din activitățile noastre este o prezență mult mai mare decât investițiile din, din trecut. Însă, desigur, suntem dispuși să ne implicăm și mai mult în finanțarea unor proiecte în afara Uniunii Europene. Din punctul de vedere al perspectivei de dezvoltare, mai ales privind operațiunile din statele ACP, toate uh, operațiunile aprobate de BEI sunt aprobate și de Consiliul Director din care fac parte și reprezentanții statelor membre și trebuie să ne, trebuie să ne asigurăm că respectăm principiile, obiectivele pe care le avem, combaterea sărăciei, incluziunea socială și trebuie să demonstrăm că respectăm toate aceste principii pentru fiecare proiect în parte. Și în mod uh, tipic, de fiecare dată când uh, intervenim în statele ACP, tipurile de proiecte sprijinite de noi în sectorul privat, de exemplu, microfinanțare. Și este vorba de uh, împrumuturi de valori uh, reduse acordate indivizi unor persoane care nu au acces la uh, alte tipuri de, de creditare, din punctul de vedere al infrastructurii, de exemplu. Discutăm despre furnizarea de apă potabilă, de uh, construirea de drumuri. Deci este vorba de infrastructură de bază socială, economică. Acestea sunt infrastructurile pe care dorim să le finanțăm pentru a combate sărăcia. În ceea ce privește acțiunile climatice, știu că mi-am depășit timpul, dar este un subiect important. BEI i s-a cerut să se implice în contextul uh, acordului climatic de la Paris și angajamentul nostru este de a spori dimensiunea operațiunilor care au legătură cu schimbările climatice. Știți că am ajuns până la o medie de 25% în fiecare an de operațiuni finanțate care au legătură cu uh, schimbările climatice. Deci, cam 20 de miliarde de dolari americani sunt îndreptate sprijinirii combaterii schimbărilor climatice. Peste 5 ani vom ajunge la un echivalent de 100 de miliarde. Este un angajament uh, clar pe care președintele băncii noastre și l-a luat de a accelera uh, participarea din acest punct de vedere. Deci clim, clima, mediul înconjurător are o importanță tot mai mare. Drepturile omului. Desigur, sunt uh, foarte importante și din punctul de vedere al operațiunilor de capital, în momentul în care discutăm cu investitori, ne asigurăm, și am menționat acest lucru, dorim să ne asigurăm că um, avem motive care ne garantează că obiectivele de investiții uh, sunt aliniate cu obiectivele noastre. De exemplu, dacă am descoperit vreodată că anumite investiții duc la încălcarea cartei drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, ne uh, ne vom retrage din asemenea uh, operațiuni. Și dau acum cuvântul colegului meu a Mulțumesc, Luca. Aș dori să mă refer și eu la câteva chestiuni care au reieșit din întrebările dumneavoastră. Într-adevăr, uh, am crezut că slide-urile v-au fost puse la dispoziție, dar vi le vom putea transmite ulterior. Există și alte politici uh, care sunt postate pe site-ul nostru, așa că vă invit să consultați informațiile de acolo. Oricum, dacă aveți întrebări, ni le puteți transmite și bilateral și vă stau la dispoziție pentru a răspunde. Ce facem în materie de corupție, transparență și așa mai departe? Dacă vă uitați uh, pe site, uh, vă vorbeam despre procesul de due diligence. Înainte de a finanța un proiect, uh, analizăm proiectul din toate unghiurile, din toate perspectivele. Nu putem să excludem uh, situațiile în care un proiect uh, evidențiază un caz de corupție ulterior, dar facem toate demersurile necesare pentru a ne asigura că acest lucru nu se întâmplă. În ceea ce privește lista, lista de paradisuri fiscale, noi uh, avem uh, organizații uh, care au responsabilitate primară, de exemplu, Uniunea Europeană poate să vină cu astfel de liste de care ținem cont. Uh, Apoi uh, s-a vorbit și despre uh, modul în care facem împrumuturile. Noi nu suntem o bancă comercială, deci trebuie să implementăm uh, propriile noastre politici. Luăm regulile care există, regulile UE, le integrăm în politicile noastre care sunt postate pe site-ul nostru. Acum, noi nu suntem uh, sub supravegherea financiară a Autorității uh, Superioare de Supervizare, însă respectăm uh, diferitele reglementări în domeniul supravegherii financiare. Și, bineînțeles, ne raportăm și la cele mai bune practici bancare Ah, acum, ah, sigur că ținem cont ah, și de rezultatele discuțiilor bilaterale pe care ni le transmite Comisia, ținem cont și de concluziile ECOFIN, oricum este un proces în continuă evoluție. În ceea ce privește lista, noi mergem dincolo de lista pusă la dispoziție de UE și de alte organizații și integrăm această listă în procesul de due diligence. Trebuie să fim însă precauți, uh, să nu facem discriminare între țările partenere. Cred că acest lucru trebuie să fie clar. Susținem uh, și demersurile în ceea ce privește procesul de due diligence pentru combaterea evitării fiscale. Dar trebuie să finanțăm uh, proiecte. Sigur că toate acestea fac parte din procesul de due diligence, însă nu suntem în măsură să ne substituim autorităților fiscale sau altor organe competente. Va trebui să stabilim un echilibru potrivit între due diligence și alte cerințe. We have had a very substantial... Președintele, am avut o discuție foarte substanțială și foarte tehnică. N-am intrat uh, foarte mult în discuții politice, dar uh, nu acesta era scopul dumneavoastră. Cred că președintele Bei uh, și domnul Tele ar trebui să vină la noi pentru a discuta despre implicațiile politice ale acestor politici de împrumuturi și despre impactul uh, acestora uh, pe arena internațională. Există mai multe domenii pe care va trebui să le avem în vedere. Președintele Trump uh, neagă schimbările climatice și totuși noi alocăm un procent foarte mare Uh, pentru proiecte legate de combaterea schimbărilor climatice. Deci există o mare divergență pe acest subiect. Avem o nouă politică a Statelor Unite, America First, și restul lumii la naiba. Și acum uh, trebuie să vedem uh, ce se va întâmpla Aristotel spunea că natura e un uh, vid. Așa e și în politică. Când există un vid, un gol, cineva trebuie să vină să-l înlocuiască. Cine o să fie acea persoană? Cineva uh, din Europa sau uh, o țară fără nume din Asia. Va trebui să discutăm toate aceste lucruri într-un moment în care ne confruntăm uh, și cu Brexit, Marea Britanie încearcă să-și croiască propriul drum. Suntem într-o perioadă de turbulențe și de instabilitate, iar în următorii câțiva ani va fi important să menținem ordinea internațională pentru pace, prosperitate și creștere pe care le-am avut uh, în lume în ultimii 80 de ani. Vă mulțumesc așadar foarte mult pentru aceste prezentări tehnice foarte interesante. Vă sugerez uh, să discutăm uh, despre integrarea dimensiunii politice a BEI la reuniunea coordonatorilor și să discutăm despre impact. Vom discuta cu Comisia în ceea ce privește mandatul uh, de împrumuturi externe sau BEI Băi, nu trebuie să fie o bancă uh, care să, doar să dea împrumuturi, pentru că în acest caz direcția politică ar trebui să vină în al, din altă parte decât de la Parlament și Comisie. Dar asta este o discuție pentru o altă zi. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. I'm very good director generally pointing out that we are running out of time. So let's move on to the next issue. Trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi și anume impactul comerțului internațional și al politicilor comerciale ale UE asupra lanțurilor valorice globale. Avem numai 30 de minute la dispoziție pentru acest subiect. Înainte de a-i da cuvântul raportorului Ignacio Corao, Vă reamintesc că lanțurile valorice globale sunt subiecte de mare actualitate în economiile interconectate uh, de astăzi pentru că există îngrijorări legate de efectele adverse potențiale legate de funcționarea lor. Complexitatea și fragmentarea acestor lanțuri valorice globale subliniază necesitatea unor politici complementare și a unei implicări proactive pentru a avea creștere inclusivă și durabilă. În concluziile sale din 12 mai 2016 privind um, lațurile valorice uh, global responsabile și UE, Consiliul a sugerat că această chestiune este deosebit de relevantă pentru țările în curs de dezvoltare, deoarece aceste țări se confruntă adesea cu provocări legate de dezvoltarea durabilă și în ceea ce privește beneficiile pentru creștere. John Roth, un filozof, și mi-a făcut uh, o lucrare de cercetare acum 45 de ani spunea că ar trebui să elaborăm politici de dezvoltare oferind uh, cel mai mare sprijin pentru cei mai vulnerabili. Dar noi adesea folosim alte tehnici pentru a ne elabora politicile de dezvoltare de exemplu, binele cel mai mare sau numărul cel mai mare. Deci, întrebarea este dacă îi ajutăm pe cei mai defavorizați și ne îndreptăm politicile către ei sau uh, ne îndreptăm politicile către binele mai mare și numărul mai mare, adică să avem un număr cât mai mare de beneficiari. În, uh, probabil că ODD-urile își vor atinge țintele uh, în următorii 15 ani. Comerțul uh, a fost un motor al reducerii sărăciei, sau cel puțin așa am crezut noi. Însă există domenii în care politica comercială a Uniunii Europene nu a redus sărăcia. Și vom uh, analiza aceste chestiuni pentru a vedea dacă facem uh, ceea ce trebuie la momentul potrivit și în locul potrivit. în lanțul valoric există anumite chestiuni specifice pentru noi în uh, UE. Vorbim despre industria confecțiilor și textilelor, unde avem un impact și uh, unde UE acordă acel tratament GSP Plus pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare să își îmbunătățească performanța. Știu că avem colegi de la INTA sau nu. We have invited them. De fapt, i-am invitat. Mai întâi dau cuvântul lui Ignacio, după care lui Arneliț, dacă este aici, lui Beatrice și lui Judith. Bine, Ignacio. Irae, thank you, sir. Well, I'm here today in order to present to the committee the sunt uh, aici pentru a vă prezenta primele idei uh, legate de impactul comerțului internațional și al polcilor comerciale ale UE asupra lanțurilor valorice globale. De asemenea, uh, vreau să aud sugestiile raportelor din umbră și ale celorlalți colegi care vor dori să intervină. După cum știți, avizele trebuie să fie succinte. Însă trebuie să fie relevante, mai ales că avem un subiect atât de relevant. Obiectul uh, avizului și al uh, raportului uh, elaborat de Comisia responsabilă pe fond, INDA, INTA, sunt importante pentru DV. Comerțul internațional a ajutat țările în curs de dezvoltare dar au existat uh, și efecte pozitive și efecte negative și Uniunea Europeană trebuie să-și asume răspunderea. Putem să menționăm mai multe subiecte, precum despăduririle, localizarea poluării și alte probleme, precum acapararea terenurilor, due diligence în ceea ce privește um, lanțurile valorice globale, protecția drepturilor omului în uh, sectorul uh, confecțiilor, dumpingul social, uh, mai ales uh, drepturile femeilor și copiilor, contribuțiile fiscale la economiile locale, evitarea obligațiilor de către multinaționale prin delocalizarea părților celor mai importante din lanțul valoric. Acum uh, există și un uh, raport coordonat de Comisia DROA și din acest punct de vedere diferit, aș dori să evidențiez unele dintre aspectele importante din acel raport. Dintr-o perspectivă metodologică, așa cum am făcut și anterior, uh, când am fost uh, raportor pe avize și alte rapoarte din proprie inițiativă, eu aș prefera o abordare proactivă, pozitivă și nu una negativă. În locul uh, unei abordări de name and shame, aș vrea ca Uniunea Europeană să aibă o atitudine mai proactivă, să ne concentrăm pe viitor și nu pe trecut. Din punct de vedere metodologic, de asemenea, sunt aici astăzi să vă ascult cu atenție sugestiile. Sunt sigur că cooperarea între raportorii din umbră și uh, raportorii de la celelalte comisie uh, vor fi uh, foarte utile. Uh, vielen Dank. Uh, vielen Dank. Domnul mulțumesc, îi mulțumesc și lui Ignacio pentru activitatea sa. Știm că el se va ocupa foarte bine de acest uh, raport, ținând seama că Arneliț nu poate fi prezent astăzi. O să-l reprezint eu și o să spun că pentru noi este important să spunem că, răspund că responsabilitatea companiilor trebuie să devină foarte mai, mult mai clară în acest uh, raport. Trebuie să fie respectată în, în producție standardele de mediu și standardele sociale și ne dorim să fie garantată o transparență cât mai mare a produselor față de consumatori. Cred că raportul uh, Lolei în domeniul uh, privind uh, domeniul confecțiilor este unul important. Trebuie să facem ceva în sectorul confecțiilor pentru a ajunge la uh, îmbunătățirea cât mai concretă a situației. You, you can keep it. Maybe I say something important. <laughs> uh, thank you very much, uh, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Este o luptă în Parlament Uh, să spunem că nu mai avem abordare voluntară în materie de comerț internațional. Am dezbătut raportul privind industria uh, confecțiilor în Comisia DEVE, iar Comisia INTA ne-a prezentat un aviz. Și a fost o dezamăgire că Comisia Europeană, care a promis să vină cu o propunere juridică și Lula știe totul, uh, deci Comisia Europeană ne-a promis, dar nu s-a ținut de cuvânt. Asta înseamnă că, deși lucrăm de decenii la acest uh, subiect, deși știm uh, care sunt uh, problemele. La patru ani de la Rana Plața încă nu am făcut un pas uh, major înainte, astfel încât acei oameni să beneficieze de condiții de lucru decente și de salarii decente. Am toată încrederea în uh, doamna Maria Arena, care este raportoare din partea INTA și care a lucrat uh, și pe raportul privind uh, diamantele din zonele de conflict. Și aș aprecia dacă Comisia DV ar transmite acest mesaj Comisiei INTA. Este nevoie de condiții egale prevăzute de cadrul legislativ. Există și un uh, temei în tratate pentru asigurarea coerenței politicilor în materie de dezvoltare și toate politicile noastre internaționale trebuie să aibă ca scop eradicarea sărăciei și nu blocarea demersurilor în acest sens. Trebuie să spunem în permanență acest lucru, pentru că adesea avem o dezbatere cu INTA uh, în ceea ce privește dezvoltarea, dar noi vorbim despre cooperarea pentru dezvoltare. Apreciez abordarea pozitivă și voi încerca să-mi formulez ideile într-un ton pozitiv. Trebuie însă să recunosc că am uh, lucrat uh, la rapoarte pe teme precum uh, conflictele, responsabilitățile multinaționalelor în um, țările în curs de dezvoltare și a fost mereu greu să mențin acest ton pozitiv. Dar dacă putem să venim cu mai multe propuneri, uh, legate de acțiunile Comisiei dincolo de industria textilă, cred că ar fi un uh, bun punct de pornire. Mulțumesc! I'm going to ask, uh, an unnamed o să cer acum uh, reprezentantului de la DigiTrade, nu știu cum vă numiți, eventual să vă prezentați. Puteți lua cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Sara Gongi și lucrez la Unitatea pentru Dezvoltare Durabilă la DigiTrade. Mai întâi de toate, vreau să-i mulțumesc raportorului și eurodeputaților care au făcut comentarii. Lanțurile globale valorice reprezintă o temă importantă pentru Comisia Europeană, este o temă complexă și știm foarte bine că nu există o soluție universală ce se poate aplica. Însă, Comisia Europeană a făcut progrese în ce privește gestionarea responsabilă a acestor lanțuri prin politici externe și prin ceea ce numim noi Smart Mix Approach, o abordare mixtă, inteligentă. Am introdus recent prevederi în achizițiile publice care au uh, în vedere aspecte de mediu și sociale. Avem de asemenea o directivă ce cere companiilor mari să dezvolte informații cu privire la uh, aspectele de mediu, sociale, respectarea drepturilor omului, respectarea mediului și așteptăm în 2018 primul astfel de raport. Avem, de asemenea, multe proiecte de construire a capacității și am uh, dezvoltat canale cu uh, țările producătoare și cu ceilalți parteneri pentru a le îndemna să ratifice și să pună în aplicare convențiile internaționale privind drepturile omului și drepturile sau protecția mediului înconjurător. În mod concret, avem o serie de instrumente prin care să ne consolidăm angajamentul în domeniu. Avem uh, acordurile investiționale încheiate de Uniunea Europeană cu partenerii care au uh, un capitol ce se referă la drepturile lucrătorilor, drepturi sociale, mediu. De asemenea, promovăm instrumentele convenite la nivel internațional cu privire la responsabilitatea în afaceri. Avem liniile directoare ale OCDE și declarația Organizația Internațională a Muncii. Mai avem și declarația internațională privind minereurile din zonele de conflict și uh, folosirea acestui comerț ca o sursă de dezvoltare locală. Avem parteneriate precum cel cu Bangladesh sau cu Myanmar. E important de știut că acestea sunt exemple bune care arată cum pot uh, conlucra diversi actori împreună. Lucrăm cu uh, mai multe organizații, inclusiv cu SUA, pentru a aduce schimbări pe teren. De asemenea, suntem uh, implicați în activitățile OCDE și OIM. Este important să alegem cea mai inteligentă abordare, pentru că, așa cum spuneam, ce funcționează într-un sector poate să nu funcționeze în altul. De aceea încurajăm obligația de due diligence la industria textilelor, care însă trebuie înțeleasă altfel decât în sectorul minereurilor. În uh, industria textilă avem uh, alte particularități uh, furnizorii sunt localizați în uh, alte țări decât uh, cele producătoare și provocările sunt uh, specifice de la drepturile omului până la siguranța și sănătatea la locul de muncă, protecția mediului înconjurător. În ce privește minereurile din zonele de conflict, avem componentă de, um, de drepturi sociale, drepturi ale omului, și avem, bineînțeles, partea ce ține de responsabilitatea socială a companiilor. Noi la Comisie considerăm că trebuie să fim prudenți atunci când adoptăm legislație nouă cu privire la responsabilitatea socială a companiilor sau obligația de diligență pentru că știm că există foarte multe provocări cu care actorii se confruntă în aceste sectoare. Există riscul de dezangajare al companiilor europene și al celorlalți actori din țările care au cel mai mare grad de risc. Iar asta nu ar face decât să se reflecteze negativ asupra populațiilor vulnerabile care se bazează pe aceste locuri de muncă pentru a-și câștiga existența. Mă gândesc în special la femei și ar uh, înlesni poziția celorlalți concurenți din afara Uniunii Europene, care nu sunt obligați să-și asume un uh, nivel de angajament similar în ce privește mediul și practicile în afaceri. Noi, Comisia, dorim să avem o abordare angajată, să lucrăm cu ceilalți actori, cu uh, celelalte organizații, cu partenerii comerciali, cu companiile și am investit foarte mult în acest sens și vom continua pe această direcție. Vom continua să construim încredere, sustenabilitate, să încurajăm o cultură pozitivă în rândul partenerilor noștri și a companiilor și uh, avem o marjă de manevră la nivel european pe care o vom folosi pentru a influența în mod uh, pozitiv condițiile de lucru în țările în care exportăm. Vom folosi, deci, această pârghie pe care o avem la nivel european, dar trebuie să știm că ea e limitată. De pildă, în Bangladesh, e adevărat că um, Uniunea Europeană absorbe 50% aproape din uh, ce produce Bangladeshul. Deci avem o pârghie, dar să nu uităm că există și alte țări care influențează foarte mult situația din Bangladesh. China. Să ne gândim la Myanmar, unde avem iarăși o inițiativă europeană Acolo, investitorii europeni, care trebuie să aibă un cod de conduită și o responsabilitate socială, se confruntă cu o concurență extrem de activă din partea țărilor uh, asiatice care nu au uh, angajamente de dezvoltare durabilă. În fine, Comisia Europeană trebuie să spun că va uh, colabora strâns cu raportorul și raportorii din umbră în cele ce urmează. Mulțumesc. Președintele, mulțumim. Uh, înainte să, să le rog pe Lola și Heidi să ia cuvântul, vreau să vă pun o întrebare. În urmă cu 15 ani, în uh, Parlamentul European, am lansat o inițiativă care spunea orice în afară de arme, după care am modificat și am zis orice în afară de ferme, adică aceste țări să nu poată exporta în Uniunea Europeană. Acum că au trecut 10 ani, aș vrea să știu cât comerț a fost generat din țările ACP, în special, în legătură cu acest principiu, orice în afară de arme, orice în afară de ferme în Uniunea Europeană. Am început cu o inițiativă politică extrem de inteligentă, însă rezultatul final ne este necunoscut. Poate voi îl cunoașteți, dar eu nu. Lola, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am un comentariu de făcut uh, ca urmare a intervenției Comisiei. Dacă acest domeniu chiar reprezintă o prioritate pentru Comisie, n-ar mai trebui ca noi în Parlament să venim cu rapoarte din proprie inițiativă prin care cerem Comisiei să facă ceva odată în domeniul ăsta. În fine, ca să revenim la problema discutată. Uitându-ne la procesele de manufactură într-o lume globalizată, putem constata că aceste lanțuri valorice globale cuprind cam toate țările din lume și că reprezintă o caracteristică dominantă a industriei globale. O mare parte din comerț e, de fapt, reprezentată de foarte mulți intermediari, de subsectoare, unde au loc încălcări ale drepturilor omului, sociale, drepturilor la protecția mediului, lucruri care se tot întâmplă în țările ce intră în lanțurile valorice globale. Acestea sunt probleme ce trebuie soluționate. Dacă ne uităm la principiile din tratatele fondatoare ale Uniunii și dacă ne uităm la propriile noastre angajamente la nivel internațional pentru dezvoltare durabilă și apărarea drepturilor omului, care ar trebui să reprezinte piața de temelie pentru orice politică externă și de comerț a Uniunii Europene, ei bine, acesta ar trebui să constituie elementul central în toate politicile externe ale Uniunii, în special cele comerciale și de dezvoltare. Noi vrem să existe un uh, mediu, uh, condiții de mediu echitabile pentru toată lumea, Trebuie să împiedicăm dumpingul social și să ne asigurăm că ne îndepărtăm de dereglementare, acel principiu care nu face decât să dilueze condițiile și criteriile. Nu ar trebui să fie afectată demnitatea și nici drepturile omului. Avem nevoie deci de o drumare, de o direcție în politica noastră externă pentru că ar trebui să putem uh, crește impactul pozitiv al politicii unionale în dezvoltarea durabilă. Lanțurile valorice globale sunt foarte complexe și avem, de pildă, industria agroalimentară, care nu are aproape nimic de face cu minereurile din zonele de conflict sau cu textilele, dar trebuie să ne asigurăm că garantăm respectarea drepturilor sociale și de lucru și că respectăm standardele de mediu, de asemenea cred că membrii acestei comisii sunt uh, în consens cu mine. Știm că colegul Venta s-a ocupat de minereurile din zonele de conflict și mai este un alt coleg care lucrează la un raport cu privire la uleiul de palmier. Eu însă îmi fac un raport cu privire la industria confecțiilor și textilelor și sunt uh, convinsă că noi trei care ne ocupăm de aceste rapoarte și uh, restul grupurilor doresc să garanteze drepturile omului în contextul lanțurilor valorice globale. Vrem să punem punct abuzurilor ce au loc în cadrul acestor lanțuri și trebuie să admitem că cadrul pe care îl avem acum la dispoziție nu funcționează. Buna credință nu e suficientă pentru a pune capăt sclaviei sau inegalității salariale. Ce trebuie să facem este să ne asigurăm că toate eforturile noastre merg către transparentizarea acestor lanțuri globale și responsabilizare. Trebuie să profităm din plin de instrumentele pe care le avem la dispoziție în statul de drept. Și încă un lucru, pentru raportor, pentru Ignacio, să știi că poți conta pe sprijinul grupului meu în activitatea ta în acest raport. Mulțumesc! Acum, Heidi, câteva minute. Mulțumesc foarte mult! Mă cam dezamăgește poziția exprimată de DigiTrade cu privire la lanțul valorii global, pentru că eu cred că în urmă cu peste un an am, ar fi trebuit să primim de la Comisie o comunicare cu privire la responsabilitatea în afaceri. Uh, și dacă ce ne-ați spus dumneavoastră acum e adevărat, înseamnă că, așa cum spunea și Lola Sanchez mai devreme, asta va fi o luptă, o luptă grea pentru noi. E nevoie de inițiativă legislativă și e absolut greșit să spui că inițiativa legislativă va duce la dezangajare. Din potrivă, în contextul actual, tot mai multe companii își dau seama că trebuie să dea dovadă de responsabilitate în ce privește dreptul muncii, uh, drepturile lucrătorilor, dreptul fiscal, uh, mediul și o datorează asta clienților și societății cei care sunt în avangardă trebuie să-i aștepte pe cei care sunt la coadă, care sunt mult în urmă și îi dezavantajează. De aceea ai nevoie de condiții de participare egale și de reglementări obligatorii în materie de responsabilitate. De asemenea, vedem că zi de zi numărul de companii din diverse sectoare crește. Mă refer la companii care își asumă responsabilitatea și care doresc să existe egalitate de participare. Și vom continua să dezbatem asta în Parlament. DigiTrade trebuie să înțeleagă că această abordare smart mix cu caracter voluntar nu e suficientă. Președintele Bogdan Venta, ultima intervenție. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu concis. Salut explicația dată de Comisia Europeană, pentru că așa e, nu putem uh, avea o abordare universală pentru toate lanțurile valorice globale. Totuși, Comisia Europeană ar trebui să ne prezinte programe care să promoveze respectarea drepturilor omului, așa cum spuneau colegele, și drepturile lucrătorilor în lanțurile valorice globale. Totodată, considerăm că orice nouă obligație impusă IMM-urilor trebuie însoțită de măsuri suplimentare care să le ajute să adopte, să aplice noile reglementări și noile norme. Și dacă se dau reglementări, ele trebuie să fie obligatorii pentru toate companiile la nivel internațional. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Acum va trebui să dau din nou cuvântul raportorului, dar înțeleg că DGDEFCO dorește să intervină. Axel. Axel Pujan de la Maison Neuve mă numesc, domnule președinte, și sunt, uh, direct, sunt adjunctul directorului uh, Unității pentru uh, Comerț Internațional de la DGDEFCO. Ce pot să vă spun uh, la acest moment este că vă mulțumim pentru că ne-ați invitat la această dezbatere. În al doilea rând, mai este un aspect legat de lanțurile valorice globale pe care noi îl examinăm. Mă refer la faptul că țările în curs de dezvoltare, în special uh, țările africane, sunt uh, blocate cumva la baza lanțului valoric. Ele sunt uh, blocate în starea de producători cu foarte mică valoare. E nevoie de o industrializare acolo. Agenda ONU 2030, uh, consensul european și noua politică europeană care are instrumentele uh, IPA ar trebui să încerce să instrumentalizeze o abordare bazată pe lanțul valoric. După cum știți, am făcut acest lucru în sectorul zahărului, bananelor. Acum, ideea ar fi să încercăm să analizăm mai sistematic modul în care promovăm valorile de sustenabilitate. S-au uh, discutat abordări uh, care includ uh, mai multe părți interesate la textile, la minereuri din zone de conflict. Așa este, noi vrem să maximizăm oportunitățile oferite de instrumentele de finanțare, în special IPA, să vedem unde sunt blocaje, unde putem interveni pentru a încuraja investiții sustenabile și corecte. Să împingem uh, cooperarea pentru dezvoltare într-o direcție care să deblocheze și să ajute la rezolvarea acestor probleme. Trebuie să ținem seama de nevoile regiunii printr-o abordare mai uh, inteligentă. Sigur, aș putea să vorbesc la nesfârșit despre această problematică. Și dacă doriți, putem discuta mai în detaliu, vă stau la dispoziție. Ignacio. Mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva cuvinte, pentru că știu că suntem în întârziere. Mai întâi vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru observațiile făcute. Sigur că uh, voi uh, colabora de aproape cu uh, ei pentru a redacta un text bun. Cred că ar trebui să spun uh, ceva despre divergența destul de mare dintre noi și Comisia Europeană. Uh, lucru care arată că sistemul legislativ pe care îl avem nu funcționează. E cam bizar să auzi uh, uh, ce se spune în, în comisia noastră, să vezi că avem uh, atât de multe rapoarte de inițiativă, la proprie inițiativă la care tot lucrăm și în ultimii ani, de când am fost eu aici, am văzut din experiența proprie că avem astfel de rapoarte destul de multe rapoarte care rămân fără nicio reacție, fără nicio urmare din partea Comisiei Europene. Iar acum Comisia ne spune că în loc să lucrăm la standarde mai bune pentru a îmbunătăți uh, lumea în care trăim, să fim mai prudenți, să fim atenți pentru că suntem în concurență cu China. Nu știu. Nu mi se pare o intervenție fericită. De asemenea, Europa este cel mai mare consumator din uh, lume. Să nu uităm acest lucru, să încercăm să impunem standarde superioare, să-i facem pe ceilalți să ne imite, să ne urmeze. În schimb, dumneavoastră ne propuneți să ne coborâm standardele ca să putem concura cu cei care nu respectă drepturile omului. În orice caz, noi vom uh, colabora de aproape ca să redactăm un aviz bun în direcția pe care am enunțat-o, dar uh, sper să existe o relație mai bună între Parlamentul, care reprezintă voința popoarelor, și Comisia Europeană, care are dreptul de inițiativă pentru directive și regulamente. Mulțumesc. Președintele. Da, iată că această reuniune arată gradul de nemulțumire ce există în Parlamentul European în legătură cu munca și relația pe care avem cu Comisia Europeană. Iar asta se vede și în politica comercială. E o discuție pe care avem de multă vreme și ar trebui să o luați în serios, pentru că dacă nu, va trebui să luăm ceva măsuri. Va trebui să urcăm și noi în lanțul valorii ca să cerem seriozitate dacă nu ne luați în seamă. Parlamentul European este depozitarul valorilor europene și acestea trebuie să fie transpuse în politicile noastre comerciale. Tot vedem uh, că facem comerț cu țări care uh, încalcă grav drepturile omului. Africa, de pildă, unde oamenii sunt tratați oribil doar din cauza că sunt cum sunt și ignorăm acest lucru pentru că e ieftin pentru noi să facem comerț cu ei, dar acest lucru nu funcționează pe termen lung. O să pierdem aceste țări. Și e foarte important, cred, să vă întoarceți aici și să ne spuneți, să ne arătați, să ne demonstrați că ați pus în aplicare valorile și ideile pe care se bazează Uniunea Europeană. Mulțumesc! Can I thank, um, thank... Aș dori să-i, mul- să-i mulțumesc, Leniș Deva, pentru că a prezidat uh, ședința până am sosit eu. Îmi cer scuze, dragi colegi. Am întârziat, însă trenul în care eram s-a stricat. Deci îți mulțumesc, Deva, mulțumesc colegilor. Și acum putem trece la punctul 7 de pe ordinea de zi. Este vorba de normele financiare care guvernează bugetul Uniunii Europene. Comisia noastră redactează un uh, proiect de aviz pentru comisiile pentru bugete și pentru uh, cea de control bugetar. Eu mă și ocup de acest proiect de aviz și o să vă spun câte, o să vă prezint acest subiect, după care o să dăm cuvântul unor invitați. Este primul schimb de opinii fără un document pregătit în prealabil. Dorim să înțelegem ce propune Comisia Europeană și uh, o să dăm cuvântul uh, reprezentanților unor organizații care beneficiază de fonduri europene pentru a afla părerea lor. Despre ce discutăm? În septembrie anul trecut, doamna comisar Georgieva a făcut o propunere de simplificare a bugetului european, propunând o revizuire radicală a regulamentului uh, general și uh, modificări în regulamentele sec- sectoriale. Și ideea fiind de a simplifica modul în care funcționează regulamentele financiare. Din propria mea experiență, din activitatea mea anterioară, când mă ocupam de fonduri uh, structurale euro- uh, europene, știu că există probleme legate de auditurile multiple care sunt necesare și așa mai departe, dar există și alte elemente din, care fac parte din uh, propunerile de modificare care trebuie să fie monitorizate în aproape de comisia noastră și eu m-am referit la ideea făcută în această propunere ca în uh, liniile de buget pentru activitățile externe, Comisia trebuie să pună deoparte 10% pentru evenimente care nu pot fi prevăzute la începutul unui an. Nu este foarte clar din, uh, din propunerile făcute despre cum va fi vor fi controlați cei 10%, de exemplu. Deci ce aș propune este să dăm cuvântul în primul rând uh, Comisiei Europene, după care să dăm cuvântul reprezentanților a trei organizații care, după cum am spus, beneficiază de finanțări de la fonduri europene. Vom auzi de la GIZ, organizație din Germania, din partea Concord, o platformă a ONG-urilor și din partea platforma o coaliție a autorităților locale care se ocupă de dezvoltare. Acestora o să le dăm, cuvânt, să le dăm cuvântul ulterior. În primul rând dau cuvântul Comisiei Europene pentru a ne prezenta propunerea făcută. Domnul Olivier Walbrook de la DG Budget este prezent. Aveți la dispoziție aproximativ 5 minute pentru a ne explica, pentru a ne ajuta să înțelegem despre ce discutăm, care sunt aspectele relevante pentru politica de dezvoltare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru că ne dați ocazia să rezumăm principalele aspecte ale acestei propuneri. Voi fi foarte succint pentru că înțeleg că este uh, ocazie pe care doriți să, să dați mai degrabă cuvântul celor care beneficiază de aceste fonduri. Este vorba de o reformă destul de mare, deci reducem cu 25% normele financiare și ne uh, concentrăm pe două preocupări principale ale părților interesate. Preocupări care le-au fost transmise în mod repetat în ultimii ani și anume simplificare și flexibilitate, de care avem nevoie pentru a profita la maxim de bugetul european. Rezultatul consultării publice este foarte clar. 65% din părțile interesate își doresc mai multă simplificare și 79% un grad mai mare de flexibilitate. Și ce am propus noi este să avem o abordare bazată mai mult pe încredere față de partenerii noștri, pe care îi cunoaștem foarte bine, cu care am lucrat de mult timp, nu sunt necunoscuți și cred că ar trebui să eliminăm uh, povara în condițiile existenței acestei încrederi. Și propunem One set of rules only, the one Propunem introducerea unui singur set de reguli, uh, gestionarea indirectă, în funcție de uh, natura entității și indiferent de sarcina impusă. Ne dorim ca finanțarea să fie mai strâns legată de rezultatele obținute la fața locului, deci să ne concentrăm mai mult pe rezultatele finale și un alt aspect important pe care l-ați amintit în uh, introducerea dumneavoastră este să ne bazăm pe un singur audit. Dacă acesta este făcut așa cum trebuie, nu înțelegem de ce este nevoie de un alt uh, audit. Uneori, uh, Uh, se fac până la 5-6 audituri și uh, cred că trebuie să ajungem la un sistem în care să avem încredere în auditurile deja efectuate, pentru că putem uh, să avem încredere în partenerii selectați în urma unei evaluări profunde ex ante, ocazie cu care examinăm normele pe care le respectă din punctul de vedere al contabilității și așa mai departe și ajunge la concluzia că partenerii respectivi oferă același grad de protecție ca, pe care ne-o dorim pentru bugetul european. Deci, dacă facem o listă cu asemenea parteneri de încredere, nu putem să-i scutim de audituri uh, suplimentare. Și astfel cred că putem reduce povara administrativă și astfel uh, vom putea consolida acordurile de parteneriat încheiate în cadrul uh, regulamentului financiar. Este un exemplu bine cunoscut, însă este bine să revenim la el uneori în acest moment. Dacă se beneficiază de fonduri europene, de exemplu, trebuie să pot exista până la 5-6 audituri de Curtea de Conturi, uh, de, de o companie de audit externă, pe lângă auditurile făcute de Comisia Europeană și așa mai departe. Pe viitor propunem efectuarea unui singur audit pentru a permite partenerilor să se concentreze asupra lucrurilor care contează și anume uh, măsurile concrete la fața locului. Deci, astfel uh, putem facilita participarea Aid la inițiative uh, de scară largă la care participă mai mulți uh, donatori. Putem participa astfel la fonduri fiduciare pe viitor mult mai ușor decât este posibil acum, ceea ce, lucru, ceea ce ne va permite să avem un efect de multiplicare a fondurilor investite. Deci, pe scurt, acestea sunt uh, propunerile legate de, de simplificare. V-ați referit și la cealaltă dimensiune importantă a propunerii, a uh, flexibilitatea. Am făcut această propunere de a, a uh, prevedea a, o marjă de 10% care să ne permită să facem mai bine față crizelor care am văzut că s-au tot înmulțit în ultima perioadă. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Am câteva întrebări, însă voi reveni la ele după ce vom fi dat cuvântul invitațiilor noștri de astăzi. După cum am spus, avem trei invitați din partea unor uh, organizații diferite. German GIZ, which represents the... Domnul Siegfried Leffler din partea GIZ din Germania, din uh, o, organizațiile importante care pun în aplicare uh, măsuri ale Comisiei Europene. Este vorba de proiecte pe scară uh, largă care sunt finanțate în urma unui contract încheiat cu Comisia Europeană. Doamna Inies Gemali de la Plan International este prezentă care va vorbi în numele Concord, o platformă a ONG-urilor care se ocupă de dezvoltarea Uniunii Europeană și va urma apoi Peter Nip din partea VNG Internațional, care reprezintă platforma, o asociație a autorităților locale care se ocupă de dezvoltare. O să începem însă cu domnul, domnul Leffler. Am început puțin uh, în întârziere, oricum și eu am, fost, am întârziat astăzi și poate veți reuși să nu vă lungiți prea mult. Deci, uh, domnul Leffler va avea primul cuvântul, apoi doamna Gemali și ultimul va fi domnul Nip. Deci, domnule Leffler, vă rog. Da, mi s-a spus că am la dispoziție șapte minute, o să încerc să fiu uh, și mai subțint. Dragă domnule președinte, dragi uh, membri ai comisiei, dragi colegi, în numele uh, rețelei uh, profesioniștilor în acest domeniu, care are legături foarte strânse cu Comisia în ultimii ani. Aș dori să vă spun că suntem onorați și suntem bucuroși că am fost invitați să participăm la această uh, reuniune pentru a ne prezenta opinia noastră vis-a-vis -vis de propunerea de simplificare a regulamentului financiar. Înțelegem și salutăm uh, intenția Comisiei Europene de a adapta uh, regulamentul financiar, de a-l simplifica pentru a face față provocărilor uh, contemporană într-un mod mult mai eficace. Înțelegem că modificarea regulamentului financiar ar trebui să ducă la o simplificare a normelor financiare, să vină în uh, întâmpinarea beneficiarilor și să uh, promoveze atingerea unor uh, rezultate concrete. Și salutăm aceste, aceste intenții. Interesul nostru este este foarte legat de această propunere pentru că ea nu mai uh, prezintă anumite uh, reguli specifice pentru acțiunile externe. În al doilea rând, se schimbă modul de, pun- de punere în aplicare de gestionare indirectă, ceea ce pentru noi reprezintă uh, cea mai bună modalitate de a colabora cu Comisia în acțiunile externe. Recunoaștem faptul că Comisia Europeană își dorește un model uh, uniform uh, aplicat, însă acest uh, obiectiv, uh, din păcate, nu a fost atins de a avea un singur uh, manual cu norme. Anumite părți importante ale textului existent, de exemplu normele de aplicare, au fost ignorate, au fost pur și simplu eliminate, ceea ce, din punctul nostru de vedere, a sporit complexitatea în al doilea rând, propunerea, regulament, regulamentul propus a fost schimbat din punctul de vedere al structurii. Din păcate, noul document propus uh, este mult mai ilizibil și mult mai greu de înțeles. Foarte multe capitole se ocupă de același subiect, declarațiile și definițiile sunt uh, vagi, Uh, și nu sunt obligatorii, se face trimitere la regulamente viitoare care urmează să fie uh, adoptate, ceea ce nu va contribui la securitatea uh, juridică de care avem nevoie. În al treilea rând, ne îngrijorează de asemenea dizolvarea capitolului actual privind acțiunile externe și contopirea acestuia cu textul care se referă la programele interne ale Uniunii Europene ceea ce duce, desigur, la o lipsă de precizie în domeniul acțiunilor externe. Din punctul nostru de vedere, pur și simplu nu se ține cont de uh, contextul fragil în care ne desfășurăm acum activitatea. Alte puncte importante pentru noi sunt următoarele. Intenția de a ne baza în totalitate pe normele și procedurile din uh, statele membre nu este respectată. Chiar dacă aceste autorități au un rol în statele membre, chiar dacă respectă anumite norme, revizuirea uh, regulamentului financiar nu prevede uh, respectarea în totalitate a sistemelor noastre de audit. Din potrivă, este nevoie de în continuare de declarații de asigurare și de alte uh, proceduri de audit. Suntem convinși că uh, am putea să evităm asemenea măsuri dublă. În al doilea rând, rețeaua noastră consideră, crede în uh, competiție și într-o egalitate de șanse între toate părțile implicate. Ar trebui să fim tratați la fel ca și organizațiile internaționale în momentul în care punem în aplicare fonduri europene. Noi considerăm că aducem o plus valoare pe plan uh, extern prin fondurile europene, în urma expertizei europene, de exemplu. În al treilea rând, Uniunea Europeană ar trebui să-și plătească costurile totale pentru contribuțiile sale. În momentul în care se recurge la asemenea organizații din statele membre, se profită de infrastructura respectivă. Deci în Uniunea Europeană, dincolo de remunerație, ar trebui să-și asume și costurile administrative ale acestor organizații. Pentru că dacă nu, o parte terță, ca un, de exemplu un stat membru, trebuie să își asume costurile respective. Și în plus, situația Uh, de acum nu ține cont de contextul fragil în care ne desfășurăm activitatea pe plan extern. În al patrulea rând, deși uh, se discută foarte mult de importanța rezultatelor, termenii folosiți uh, nu sunt foarte clari și uh, considerăm că avem nevoie de orientări generale concrete despre cum ar trebui să funcționeze lucrurile în uh, practică. Și, în fine, în concluzie, considerăm că uh, este nevoie de îmbunătățirea textului regulamentului uh, financiar, mai ales când vine vorba de audituri de evaluare. Considerăm că structura costurilor agențiilor din statele membre ar trebui să fie respectată. Suntem convinși uh, de asemenea că trebuie să se țină cont mai mult de contextul în schimbare și suntem convinși că definiții clare, de preferință în partea introductivă a documentului, ar trebui să fie introduse. Și apoi, rețeaua noastră ar propune introducerea unui nou articol privind implementarea indirectă și, în fine, membrii rețelei noastre sunt la dispoziția Parlamentului European, la dispoziția instituțiilor europene pentru a discuta mai mult acest subiect și pentru a furniza orice informații de care aveți nevoie. Vă mulțumesc și sper că am respectat timpul pe care uh, mi l-ați acordat. Vă mulțumesc, uh, dar într-adevăr, oricum o să revenim cu întrebări la sfârșit. Și acum are cuvântul doamna Ines Gemali din partea organizației Concord. Uh, so I'm Ines from uh, representing the Concord platform. Bună ziua, sunt Ines de la platforma Concord și eu voi încerca să mă încadrez în timp, așa că încep. Această prezentare se organizează uh, în jurul a trei noțiuni cheie care, în opinia noastră, reflectă aceste modificări ale regulamentului care au impact. Fiecare dintre aceste noțiuni este legată de concepte cheie care influențează implementarea proiectelor DEFCO. Aceste trei noțiuni sunt următoarele. Noțiunea de armonizare, flexibilitate și simplificare. Să începem cu noțiunea de armonizare convergența regulilor între granturi, contracte și instrumente financiare este în general o evoluție pozitivă câtă vreme nu atenuează liniile de demarcație între diferitele moduri de finanțare, deoarece granturile au uh, un sentiment de ownership care lipsește la alte instrumente. Modificările recente își propun uh, să simplifice și să flexibilizeze procesele. Însă, pentru ca aceste norme să fie implementate, este nevoie de o înțelegere armonizată între autoritățile de contractare. Deci nu există spațiu de interpretare de la caz la caz, de exemplu de la o delegație UE la alta. Să continuăm acum cu cea de-a doua noțiune, noțiunea de flexibilitate. Acesta este un element care poate fi considerat uh, un punct foarte pentru uh, autorități această flexibilitate. De exemplu, o schimbare pozitivă este faptul că munca voluntarilor este considerată acum eligibilă și poate fi utilizată pentru cofinanțare. Este o veste bună pentru că foarte mulți dintre partenerii noștri lucrează cu voluntari. Încă avem nevoie de clarificări cu privire la modul în care acest lucru va funcționa în practică și cum va fi calculată suma finală a grantului, pentru că munca voluntarilor este adesea neremunerată. Să continuăm acum cu schimbările pozitive. Vrem să menționăm o noutate și anume faptul că contribuțiile în natură pot fi folosite pentru cofinanțare. În cadrul uh, parteneriatelor cu uh, mai multe părți, uh, partenerii care nu sunt legați prin contract pot contribui prin donații de echipamente, materiale, etc. Putem să corelăm cu flexibilitatea și conceptul de sprijin financiar pentru terți. După cum știți deja, acest uh, concept uh, finanțează organizații mai mici ale societății civile care nu au capacitatea de a gestiona direct granturile. Recunoaștem utilitatea acestor mecanisme, dar este important să asigurăm calitatea programării și calitatea clădirii de capacități pentru că rolul organizațiilor societății civile nu trebuie să fie doar de a canaliza uh, fonduri. Ultima noțiune este cea de simplificare. Evident că trebuie să respectăm foarte multe reguli în ceea ce privește implementarea proiectelor DEVCO, însă măsurile de simplificare sunt întotdeauna binevenite. De exemplu, vorbim uh, despre posibilitatea uh, auditurilor încrucișate între diferiții donatori. Aceasta este o evoluție bine primită pentru că MOFA din uh, Germania poate să auditeze un uh, proiect, iar TEFCO să recunoască aceste rezultate și pentru alte proiecte. Aceasta ne va ajuta să evităm uh, duplicarea eforturilor. O altă evoluție este ca aceste organizații ale societății civile să se bazeze pe propriile politici uh, și standarde, odată ce acestea au fost considerate acceptabile. Un alt aspect al noțiunii de simplificare se bazează pe uh, formularele simplificate de rambursare a costurilor. Aceasta este o evoluție pozitivă, deoarece permite o mai mare responsabilitate în utilizarea banului uh, public. Totuși, vrem să um, analizăm mai îndeaproape experiența beneficiarilor uh, din ultimii ani pentru a vedea dacă această măsură reduce cu adevărat costurile administrative și dacă ONG-urile uh, sunt dispuse să lucreze mai mult cu sume forfetare pentru că, în practică, acest mecanism duce la simplificare. Experiența noastră este că raportarea pe baza unor sume forfetare nu este neapărat percepută ca reprezentând o povară mai mică decât raportarea costurilor efectiv contractate. În schimb, fiecare autoritate contractantă își rezervă dreptul de a solicita dovezi sau documente justificative cu privire la cheltuielile angajate. Și bineînțeles că aceasta are legătură și cu importanța armonizării. Vrem de asemenea să subliniem faptul că opțiunile de cost simplificate nu sunt neapărat uh, mijloacele cele mai eficiente de simplificare a regulilor și procedurilor. Există și multe alte cerințe care ar putea să fie modificate pentru a simplifica și pentru a reduce povara atât pentru beneficiar cât și pentru UE. Uh, Vorbim despre simplificarea cererii de finanțare sau o mai mare transparență a procesului, care poate să reducă povara, în special pentru organizațiile mai mici. În concluzie, există multe noutăți pozitive care au fost introduse în noul regulament financiar, dar pentru că diavolul se ascunde în detalii, este important uh, să facem o analiză pentru a vedea care sunt uh, acele prevederi care pot face diferența pe teren, pentru că acesta este dezideratul nostru al tuturor. Mulțumesc foarte mult și, în cele din urmă, dar nu în ultimul rând, domnul Pnip de la platformă. Cred că aveți și o prezentare PowerPoint. Dear the uh, chair, uh, dear ladies... Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, este un privilegiu pentru mine să reprezint uh, platforma care este organizația cea mai tânără reprezentată aici uh, la prezidiu. Eu sunt uh, director al VNG International, care este agenția de cooperare internațională. Lucrăm în peste 40 de țări din întreaga lume, oferind sprijin pentru consolidarea administrației locale democratice. Suntem unul dintre cei 13 membri ai platforma pentru că este o organizație destul de tânără. Trebuie să vă spun că cei 30 de membri ai platforma reprezintă cam 100 de mii de autorități locale și regionale care sunt implicate în uh, cooperarea pentru dezvoltare într-un fel sau altul. Obiectivele platformei sunt uh, de a încuraja Uniunea Europeană să acorde mai multă atenție rolului autorităților locale și regionale în dezvoltare. Rolul nostru este de a stimula autoritățile locale și regionale din Europa și cetățenii din acele zone să conștientizeze importanța cooperării pentru dezvoltare. Și, în cele din urmă, al treilea obiectiv este să învățăm uh, din experiență și să ne profesionalizăm intervențiile în țările în curs de dezvoltare. Aș vrea să vă transmit patru mesaje cheie. care se referă la normele și regulamentul financiar ale Comisiei Europene. Înainte însă vreau să subliniez că principala noastră preocupare este legată de cuantumul și calitatea asistenței uh, Uniunii Europene uh, Uh, direcționate uh, către autoritățile locale și regionale și descentralizării din țările partenere UE. Așadar, uh, acordăm atenție modului în care aceste autorități se pot implica. Din bugetul imens al Uniunii Europene, Trebuie să știm care sunt sumele exacte pentru susținerea autorităților locale și regionale din țările în curs de dezvoltare. Și acum am să trec la cele patru mesaje cheie. În primul rând, Uniunea Europeană și mulți alți donatori internaționali, precum PNUD, Banca Mondială și alții, recunosc tot mai mult valoarea adăugată a autorităților locale și regionale pentru dezvoltarea durabilă implicarea acestora în uh, cooperarea pentru dezvoltare, în uh, schimburi, în uh, cooperări cu omologilor, sunt considerate instrumente suplimentare pentru a consolida guvernanța autorităților locale și regionale. Iar primul meu mesaj este următorul. Regulile și regulamentele financiare ale Uniunii Europene descurajează în mod activ uh, implicarea autorităților locale și regionale în politicile de dezvoltare ale UE. About the complexity of the rules in relation to the available Vorbim aici despre complexitatea regulilor în raport cu sumele disponibile, vorbim despre cerințele de cofinanțare și vorbim de asemenea și despre lipsa de finanțare pentru timpul personalului implicat. Am făcut un sondaj în rândul membrilor noștri și uh, am elaborat uh, și rezultate detaliate și comentarii detaliate cu privire la reguli și reglementări. Vreau să-i dau, domnului președinte, rezultatele acestui sondaj, pentru că nu am să le prezint acum. Există și alte exemplare disponibile pentru cei interesați. Al doilea mesaj. Ar trebui să existe o mai mare recunoaștere de către Uniunea Europeană a naturii specifice a autorităților locale și regionale ca organisme publice, pentru că, la urma urmei, aceste autorități fac parte din domeniul public. Pe de o parte, aceasta le conferă legitimitate în societățile noastre, dar le impune și anumite limite, pentru că trebuie să dea socoteală. With regard to the financial rules, în ceea ce privește regulile financiare, există o supoziție falsă că aceste autorități au uh, bugete operaționale mari. Acest lucru nu este uh, adevărat. Sigur că municipalitățile pot uh, să își utilizeze bugetele în mod autonom, însă trebuie să fie răspunzătoare dacă vor să fie actori și parteneri de încredere. Și, în fine, organismele publice se supun uh, regulilor de tragere la răspundere. Adesea există situații de contabilitate dublă când vine vorba despre proiectele europene sau cu finanțare europeană. Al treilea mesaj este următorul și anume că apelurile pentru propuneri se adresează mai mult ONG-urilor sau firmelor private de consultanță decât autorităților locale și regionale. Și asta din cauza complexității regulilor, lucru pe care l-am menționat deja. În opinia mea, cred că am putea să oferim uh, informații mai din timp cu privire la oportunitățile viitoare. Iar autoritățile locale și regionale trebuie să fie implicate în elaborarea programelor. Al patrulea punct. Observăm că Uniunea Europeană folosește tot mai mult uh, construcțiile tip pagodă pentru a contracta servicii de la agențiile de dezvoltare. Este o abordare eficientă, însă în practică sunt excluse agențiile de dezvoltare ale autorităților locale și regionale. Acestea au fost organizate în mod activ uh, în trecut, iar acum aceste organisme sunt excluse uh, din uh, proiectele mai mari cu finanțare europeană. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție! Mulțumesc uh, tuturor pentru că v-ați încadrat în timp. Colegii doresc să intervină? Are cineva de pus întrebări vorbitorilor? Heidi Hautala. Mulțumesc. Da. Modificările care se propun uh, reprezintă o schimbare foarte importantă a normelor, lucru care sigur că îi afectează în principal pe practicieni. Aș vrea să vă întreb în legătură cu observația făcută de domnul Leffler. Ați vorbit despre condiții fragile. Aș vrea să întreb așadar, Comisia a luat în calcul faptul că cooperarea pentru dezvoltare de obicei se desfășoară în țări care nu prea seamănă cu Suedia, ci mai degrabă e vorba de țări fragile, țări eșuate unde nu se pot uh, poate aplica aceleași cerințe stricte de contabilitate. Deci se ține seama de situația de pe teren și, în al doilea rând, referitor la programarea comună, încercarea de combinare a programelor și eforturilor, vreau să întreb din nou Comisia dacă ați uh, prevăzut că acest lucru ar putea fi facilitat pe viitor? Președinte, Văd că nu mai sunt alți colegi care doresc să intervină, caz în care pun eu niște întrebări, tot pentru Comisia Europeană. Am auzit uh, aici uh, oameni ce reprezintă organizații diferite. Domnul Leffler susține că modificarea pe care o aduceți nu reprezintă o simplificare, din potrivă, lucrurile vor fi uh, cu atât mai greunate, mai dificile pentru organizația domniei sale special la audituri. Și celelalte organizații par să aibă aceeași impresie. Concord a spus că sunt probleme cu contabilizarea timpului pe care îl dedică voluntarii. Și mai sunt și alte chestiuni de politică. Cum răspundeți la criticile aduse împotriva regulamentului. Din câte îmi dau eu seama, regulamentul financiar este foarte complicat. Nu știu, aveți de gând să veniți cu o reformă amplă, generală și apoi să veniți ulterior cu uh, ghiduri detaliate? Pentru că asta ne preocupă. Nu știm care vor fi detaliile. Eu, în cariera mea anterioară, am uh, acumulat ceva experiență ca practician și știu că întotdeauna când îți propui ținte pe hârtie e minunat, dar uh, în practică e foarte greu de pus în aplicare și de măsurat care sunt garanțiile, care e abordarea acelor țări fragile de care vorbea doamna Hautala. Pentru că una e să faci uh, finanțare într-o țară unde mediul este stabil și alta să mergi într-o țară cu probleme. Deci astea sunt preocupări legitime. Și mai am o întrebare legată de o temă mai amplă. Acele 10% care ar fi uh, rezervate, care ar fi puse la o parte. Cum se cheamă? Cum îi zice? De ce îi spune președinta? Acei uh, bani care nu au fost cheltuiți și care sunt ținuți în rezervă. Uh, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare. Așadar, dacă puneți la o, la o parte 10%, când o să îi folosiți? Um, decideți așa dintr-o dată că vreți să cheltuiți 8% din acest instrument. Cine va lua aceste decizii și cum? Uh, și văd că domnul Rubic mai are depus o întrebare. Thank you so much. I think it's, it's quite important. Da, Linda, mulțumesc foarte mult. Mi se pare foarte important să vedem cum putem obține uh, mai multă eficiență. Politicienilor le place să spună povești, nu așa? Vrem să putem spune o... să putem uh, avea o poveste de succes. Știm că facem foarte multe, dar nu prea putem povesti. Așa că vrem să știm cum putem uh, să sprijinim afaceri de familie, de pildă, din ambele părți, dinspre Uniunea Europeană, cum putem să mergem chiar la nivel local. Știm că oamenii din zona rurală, de pildă, vor să migreze în orașele mari, acolo se stabilesc în ghetouri. Sunt uh, probleme cu marile corporații. Cum facem astfel încât um, afacerile de familie să fie tratate egal cu marile corporații? Avem uh, regulament financiar, dar el nu poate fi folosit de întreprinderile mici, întreprinderile de familie. Așadar, cum putem să facem astfel încât să existe un parteneriat cu IMM-urile de ambele părți? E nevoie poate de o strategie pentru ca acești oameni să se poată descurca. Și noi, politicienii să putem spune contribuabilor că există povești de succes. Mă gândesc că e o chestie de finanțare și modul în care finanțăm este crucial. Probabil că finanțarea va fi în funcție de performanță, adică cine are succes ar trebui să poată primi mai mult, iar dacă proiectul eșuează, să se oprească finanțarea, mă gândesc, sau relația de parteneriat. Cum putem face asta, în special în zonele rurale? Asta e întrebarea. Doamna președinte, da, și mai aveam și o întrebare pe care am uitat să o pun legat de ce spunea Concord am înțeles că propuneți un fel de organism intermediar care să primească fondurile europene și care apoi să distribuie granturile la organizații mai mici, nu așa? Cred că ideea asta s-ar putea aplica și la IMM-uri, nu? Știu asta din uh, experiența mea anterioară. E foarte greu pentru organizațiile mici să îndeplinească toate aceste cerințe multiple. Dar dacă ar exista un intermediar care să dea fondurile mai departe și ar putea asuma povara. Mă întreb dacă Comisia a, are ceva în acest sens. Știm că regulile, normele sunt foarte tehnice, dar poate aveți un document, uh, ceva care să ne arate impactul și uh, efectiv cum va funcționa propunerea. Propunerile uh, trecute cumva în revistă. Va trebui să ne consultăm și cu colegii de la AFET pentru că și ei discută efectele finanțării externe. Comisia, aveți cuvântul. Mulțumesc. Dați-mi voie să spun că mă bucur că avem uh, ocazia de a avea schimb de vederi cu practicieni, cu oameni din teren. Întotdeauna sunt binevenite astfel de schimburi. Vreau să spun că doar pentru că am eliminat partea de relații externe, nu înseamnă că nu ținem cont de particularitățile asistenței externe. în principiile regulamentului financiar, ele sunt, aceasta este de fapt inclusă, pur și simplu nu mai uh, avem o parte special dedicată relațiilor externe. Vreau să vă amintesc că, că la ajutor extern și la managementul crizelor, de pildă, e prevăzută nevoia de flexibilitate pentru a interveni în situații de criză. În legătură cu regulamentul financiar, aceasta e o chestiune separată de normele comune de punere în aplicare care se referă la DCI și la celelalte instrumente de acțiune externă. Pe acestea nu le modificăm. Deci, ca prim pas, lucrăm la cadrul general și abia ulterior, la următoarea generație de programe, vom uh, merge mai departe cu simplificarea instrumentelor specifice. În altele rând, în ce privește performanța, rezultatele, da, e adevărat că ele pot fi interpretate diferit. Ce vrem noi să promovăm este o schimbare de cultură la comisie. Autoritatea va trebui să explice de ce nu poate folosi un sistem bazat pe rezultate Până acum ne-am bazat tot pe mm, inputuri, pe costurile intervenției. Știm că nu e întotdeauna posibil să definești rezultatele, dar poți defini outputul. În ce privește outputul, el trebuie uh, discutat cu partenerii externi și în funcție de asta putem uh, stabili care sunt pașii de punere în aplicare a proiectului. O altă decizie importantă e cea de a promova o simplificare a opțiunilor de cost. Și uh, avem uh, proiecte, uh, avem idei în acest sens cu privire la deplasări, la călătorii și la organizarea de conferințe. Pe viitor uh, dorim ca pentru aceste costuri care pot apărea foarte frecvent să există o sumă forfetară. Acest lucru ar simplifica extrem de mult viața beneficiarilor și ar reduce și numărul de erori și nevoia de audit. Și noi uh, suntem de părere că e important să armonizăm normele pe care le aplică Comisia Europeană în relația cu um, partenerii și uh, în audituri. Considerăm că este important să existe reguli similare în materie de raportare și de structură a costurilor. Și, în fine, mai vreau să spun că uh, derogările actuale de la cofinanțare vor fi păstrate. Poate exista în continuare finanțare de la noi de 100%. Dar uh, să știți că pentru noi este un efort foarte mare, în sensul că renunțăm la un sfert din normele existente. Cu privire la achiziții, ați menționat nevoia ca autoritățile locale să fie avertizate din timp, lucru care este foarte delicat, să știți, pentru că la achiziții publice trebuie să existe egalitate de tratament, nu putem să-i privilegiem pe unii în detrimentul celorlalți. Ce putem face este să fim mai proactivi în uh, maniera în care furnizăm informații despre programarea financiară. Și, în fine, ar fi o soluție pentru organizațiile mai mici, cele care nu își uh, permit să suporte povara administrativă a um, accesării fondurilor europene, am putea accepta un astfel de intermediar, să avem un sistem în cascadă. Cam astea au fost uh, observațiile mele. Încă o dată salut uh, intervențiile actorilor de pe teren și uh, Uh, cred că vom uh, publica o broșură sau un fel de document care să sintetizeze toate modificările și simplificările pe care le propunem. Președinte, da, mulțumim, ar fi foarte util să existe o astfel de broșură, uh, poate chiar mâine, în orice caz, mai bine mai devreme decât mai târziu, pentru că ar fi de folos comisiilor, inclusiv mie. Eu trebuie să-mi prezint raportul pe 24 martie. Asta înseamnă că până la finele acestui, acestei luni trebuie deja să redactez un text ca să poată fi trimis apoi la traducere. Dar poate putem discuta despre asta bilateral. Nu mai dau cuvântul experților pentru că nu mai avem timp uh, la dispoziție. Mulțumim uh, în orice caz pentru prezență și dacă doresc, uh, și alți colegi, să discute cu dumneavoastră, să înțeleagă ce se întâmplă, vom organiza întâlniri pe viitor. Mulțumesc încă o dată. Eu îmi voi redacta vizul în următoarele câteva săptămâni și uh, vom consemna tot ce ne-ați spus dumneavoastră astăzi. Vom avea în, uh, în minte toate aspectele discutate. Mulțumesc! Acum, dragi colegi, o să trecem la punctele 8 și 9, procedura bugetară să vedem dacă am cheltuit corect banii. Vorbim despre descărcarea pe anul 2015, bugetul general al Uniunii. Liniște, dragi colegi! O să luăm ambele puncte împreună. O să luăm așadar EDF al 8-lea, al 9-lea, 10-lea și 11-lea program împreună cu um, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare care face parte din bugetul general. Aici uh, în sală este Paul Rubich, care este raportor pentru avize, avize ce merg apoi la Comisia pentru controlul Bugetar. Paul, te rugăm să ne spui uh, care este poziția ta în aceste două texte de aviz. Te rog. Yes, thank you so much, uh, Linda. I think it's uh, quite important. Îți mulțumesc, Linda. Este important să înțelegem că în anul 2015 am înregistrat un mare progres cu crearea fondului uh, fiduciar european destinat Africii. Cred că singura problemă pe care am întâmpinat-o se referă la îmbunătățirea consultării implicării Parlamentului European. Așa cum ne-a demonstrat Fondul European pentru Dezvoltare, a fost angajat 1, a fost promis 1, 1 a fost angajat 1,5 miliarde de euro în 11 programe. Donatorii au uh, promis că vor uh, plăti 85 de milioane, însă până la sfârșitul, până la mijlocul anului 2016 seră doar uh, ceva mai mult de 50%. Deci, Există în continuare probleme și cred că trebuie să facem tot ceea ce ne stă în puteri pentru a garanta finanțarea necesară. Fondul European de Dezvoltare este uh, guvernat în continuare de propriul regulament financiar și uh, părerea Parlamentului European este că Fondul European pentru Dezvoltare trebuie să facă parte din bugetul european, pentru că astfel am sporit transparența și am avea ocazia să uh, ne sporim sprijinul acordat acestei zone și ne-ar permite în același timp să avem o mai bună, un mai bun control, uh, uh, să avem o procedură mult mai transparentă și în statele care beneficiază de, acești, de aceste fonduri. După cum am afirmat deja, Există foarte mulți care nu mai cred în democrația europeană și cred că unul din motive este că nu suntem prea pricepuți în a comunica ce, care sunt uh, acțiunile concrete susținute uh, de, de Uniunea Europeană. Deci cred că trebuie să ne schimbăm politicile, nu doar din punctul de vedere al, al uh, comunicării. Avem foarte multe silozuri unde sunt depozitate foarte multe cunoștințe, însă, din păcate, aceste silozuri sunt izolate, nu sunt interconectate, nu sunt deschise înspre lume. Deci, cred că Comisia Europeană a contribuit, de exemplu, la o mai bună responsabilitate prin introducerea principiului mai mult pentru mai mult. Este o politică care se bazează pe performanță, a dus la adevărate uh, povești de succes și ne demonstrează cât de utilă poate fi această uh, introducerea acestui principiu mai mult pentru mai mult. Cred, drept urmare, că ar trebui să încercăm să vedem unde putem oferi un sprijin direct din partea bugetului și uh, să fim puțin mai precauți în statele unde nu există suficiente controle democratice și, de asemenea, este clar care au fost activitățile pozitive care, în urma cărora am avut uh, de învățat, astfel încât pe viitor să putem folosi mai, uh, să folosim și mai eficace fondurile uh, contribuabilor europeni. Deci, lucrurile se îndreaptă, sunt bune, însă cred că putem face și mai mult. Vă mulțumesc. Um, Mr. Ponga. Domnul Ponga. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să intervin foarte rapid pentru a-i mulțumi colegului Rubic pentru munca realizată. Și vreau să spun că îi împărtășesc poziția și propunerea pe care tocmai a făcut-o și anume ca acțiunea noastră în materie de cooperare să fie mai uh, efectivă, mai eficientă pentru a recompensa acele state care fac progrese concrete în materie de guvernanță și respectarea drepturilor omului, așa cum se întâmplă și în politica de vecinătate. Cred că aceasta este o pistă pe care trebuie să o explorăm. Gândindu-ne însă la necesitatea ca cetățenii din aceste țări să nu fie pedepsiți pe nedrept și lezați pe nedrept de acțiunile guvernelor lor. pentru statele care nu participă, care nu cooperează, acțiunea Uniunii Europene ar trebui să treacă de la sprijin bugetar la o abordare bazată pe proiecte. Și, în fine, am să închei cu un subiect uh, care mă interesează foarte mult și vreau să-i uh, semnalez uh, raportorului că voi depune un amendament pentru a-i reaminti poziția noastră cu privire la necesitatea de a crea, după 2020, post-Cotonou, un instrument specific pentru teritoriile și țările de dincolo de mări, diferit de Fondul European de Dezvoltare. Mulțumesc! Merci beaucoup. Heidi Hautala. Mulțumesc, Heidi Hautala. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am găsit niște concluzii șocante în uh, raportul Curții de Conturi și, din păcate, din nou Curtea de Conturi nu a putut să ofere o declarație pozitivă privind uh, Fondul European de Dezvoltare. De exemplu, exemplul facilității a, uh, pentru pace în Africa, nici măcar DJ DEFCO nu consideră că nu ar exista erori și după și după cum știu, știm cu toții, acest lucru se întâmplă în momentul în care Comisia propune sporirea finanțărilor uh, în acest domeniu. Deci trebuie să fim foarte precauți. Curtea de Conturi a publicat un raport și anul uh, trecut privind cheltuielile făcute de Uniunea Europeană uh, pe subiectul migrației externe și, pe scurt, este o situație dezastroasă pentru bugetul european și pentru statele membre. Și acest uh, raport uh, reflectă preocupările pe care le avem unii dintre noi uh, privind cheltuielile făcute în domeniul migrației, care respectă doar motive, obiective pe termen scurt și nu se bazează pe rezultate. Um, faptul că luăm bani de la asistența pentru dezvoltare și cheltuim pe migrație nu este acceptabil fondurile pentru dezvoltare ar trebui să fie cheltuite pentru a elimina sărăcia, cauzele care stau la baza fenomenului migratoriu. Din punctul de vedere al curții de conturi, cheltuielile făcute de Uniunea Europeană în domeniul extern nu sunt foarte eficace, nu pot fi măsurate rezultatele politicilor obținute și uh, Curtea de Conturi nu a putut să determine cuantumul exact uh, cheltuit pe măsurile legate de migrație și, repet, în ciuda faptului că acum se dorește redirecționarea, realocarea multor fonduri înspre migrație. A fost uh, imposibil să se, să se concentreze anumite un quantum pentru o țară anume, nu există sisteme bune de monitorizare, indicatorii um, legați de monitorizarea respectivă nu reflectă obiectivele um, programului tematic, au fost, uh, nu, au fost, nu au fost măsurate, cantificate rezultatele uh, obținute. În două trăim din, cauzurile, din cazurile auditate, obiectivele au fost atinse doar parțial și acest lucru datorită modului foarte vag în care au fost uh, definite de la bun început obiectivele respective. Deci cred că abordarea Comisiei uh, din punctul de vedere uh, legată de migrație este, nu este suficientă și aș dori să spun altceva, un alt rezultat uh, la care a ajuns Curtea de Conturi. Um, când vine vorba de drepturile omului, obiectivele uh, rămân doar teoretice și nu prea, nu prea se văd în practică. Domnul Guerrero, îl înlocuiesc pe domnul uh, Frunzulica, care este raportorul din umbra grupului nostru și aș dori să citesc textul pregătit de dumnealui. Deci, în numele raportorului nostru din umbra, aș dori să spun că Salutăm faptul că în proiectul de aviz se menționează necesitatea de a implica și mai mult Parlamentul European în, pro- în programarea Fed. Eforturile donatorilor trebuie să se îmbunătățească pentru a fi respectate angajamentele făcute și, în plus, cerem integrarea Fondului European de Dezvoltare în bugetul european. Și ar fi de asemenea interesant de știut dacă este posibil uh, stabilirea unei uh, foi de parcurs, un calendar concret în acest sens. Fondul European de Dezvoltare trebuie să promoveze proiecte de investiții care să creeze locuri de muncă pentru populația locală, care să susțină o creștere economică inclusivă și pentru acest lucru adiționalitatea și transparența modului în care sunt folosite fondurile europene pentru dezvoltare trebuie să fie garantată. Susținem abordarea bazată pe o condiționalitate pozitivă, pentru că astfel uh, proiectele finanțate de fondurile europene uh, promovează o adevărată uh, dezvoltare durabilă și democratizare. Și salutăm de asemenea introducerea termenului asumării democratice. Acesta trebuie să fie unul din principiile de bază Uh, respectat în finanțările făcute din Fed în țările în curs de dezvoltare. Mulțumesc! Mulțumesc, bună, doamna președinte. Văd că nimeni altcineva nu mai dorește să ia cuvântul. O să dau cuvântul reprezentantului DG DEFCO pentru a reacționa în urma celor uh, discutate în comisia noastră. Vă rog să nu vă lungiți prea mult pentru că trebuie să terminăm la 18.30. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, raportorului domnul Rubic pentru avizul adresat Comisiei Cont. În general, împărtășim uh, numeroase sugestii ale Comisiei de Dezvoltare. În ceea ce privește fondul fiduciar și, în general, toate fondurile fiduciare, Comisia este de acord cu Parlamentul în ceea ce privește creșterea transparenței activităților acestor fonduri. Am întreprins inițiative uh, printre care invitarea Parlamentului European să participe la Consiliul Director al Fondului Financiar pentru Sahel în decembrie anul trecut. Dar întreprindem în continuare și alte inițiative pentru a transmite Parlamentului European și Comisiei DEVE informații cu o mai mare regularitate. Iau notă și de nivelul uh, de plăți pe care Parlamentul îl consideră nefiind suficient de ridicat. Oricum, într-un an de existență, acest fond fiduciar uh, a reușit uh, să încheie conturi, uh, contracte de 626 de milioane de euro, pe când inițial nu aveam decât zero. Și am reușit să instituim mecanismele și structurile necesare pentru gestionarea fondului eu cred că este o performanță remarcabilă. Lucrez de 20 de ani în acest domeniu și foarte rar am văzut uh, un mecanism pus pe picioare atât de rapid. Așadar, uh, acum rămâne de văzut dacă uh, promisiunea va fi îndeplinită. În ceea ce privește reglementarea, vom profita de revizuirea regulamentului financiar privind bugetul pentru că suntem obligați să facem acest lucru. Vom face o nouă propunere. Iar pentru cel de-al 11-lea FED uh, va trebui să vedem dacă este posibil din punct de vedere tehnic să avem un singur regulament pentru toate FED-urile. În ceea ce privește posibila bugetare a FED, aceasta va trebui să țină cont de structura instrumentelor post-2020 și, în al doilea rând, trebuie să ținem cont de relațiile dintre Uniunea Europeană și statele ACP în momentul expirării acordului de la Cotonou. Acestea sunt două elemente pe care nu putem să ne antepronunțăm acum, deși abordarea noastră este favorabilă. În ceea ce privește asistența bugetară, acesta este un, un uh, instrument privilegiat pentru Comisie iar Comisia Europeană mulțumește Comisiei DEVE pentru sprijinul acordat. Împărtășim preocupările Parlamentului și vom pune în continuare accentul pe valori fundamentale, precum drepturile omului, democrația, statul de drept. Este clar că transparența și uh, răspunderea sau asumarea răspunderii sunt elemente importante și acestea au legătură și cu sustenabilitatea gestionării finanțelor publice vom avea un uh, sistem de monitorizare, iar în cazul în care situația politică se deteriorează, se vor lua măsuri de intervenție împreună cu statele membre. Sigur că se poate merge și mai departe, până la suspendarea programelor de sprijin bugetar. Și eu sunt de acord cu principiul mai mult pentru mai mult. Cred că acest principiu nu trebuie neglijat și aș vrea să menționez comunicarea privind revizuirea politicii de vecinătate. Este vorba despre o abordare bazată pe stimulente și anume mai mult pentru mai mult, care a fost eficientă în domenii precum um, democrația, drepturile omului și statul de drept. În aceste domenii există un angajament uh, al partenerilor um, de a implementa reforme. Totuși, acesta nu s-a dovedit un stimulent suficient de puternic pentru a genera un angajament pentru reformă atunci când nu există voință politică. Aceasta este dificultatea noastră și fără um, să respingem acest uh, principiu uh, de more for more e mai degrabă un catalizator și nu un motor. De aceea va trebui să ne integrăm principiile și valorile în tot ceea ce facem pentru a implementa o abordare bazată pe drepturi și pentru a menține interacțiunile cu societatea civilă și actorii socioeconomici. În fine, în ceea ce privește uh, revizuirea la jumătatea termenului acelui de-al 11-lea FED, aceasta va face parte din dialogul structurat uh, pe care comisarul Mimița s-a angajat să-l aibă cu Comisia DEVE cel puțin o dată pe an. Mulțumesc! Mr. Rubic. Vă mulțumesc, domnul Rubic. Doriți să reveniți? Aș dori să mulțumesc uh, din inima Comisiei. Cred că pentru noi este important ca pe parcursul timpului să putem demonstra faptul că proiectele finanțate pot fi continuate cu succes. Acesta este obiectivul principiului more for more, mai mult pentru mai mult. În momentul în care există uh, infrastructurile necesare, atunci se poate demonstra că prin proiectele respective s-au obținut lucruri benefice pentru ambele părți. Dacă sunt finanțate domenii despre care știm de la bun început că banii nu ajung acolo unde ar trebui. Și am uh, stabilit, am văzut că în multe cazuri uh, banii respectiv uh, au fost sifonați, să spun așa, încet încet de, de administrații. Este clar că doar juriștii între ei încearcă să verifice diferitele sume. Pentru noi, pentru Parlamentul uh, European, este important ca proiectele în mod concret să fie puse în, uh, în aplicare în beneficiul cetățenilor și să nu dispară aceste fonduri uh, prin administrații și deseori datorită dificultăților juridice Uh, nu sunt uh, puse în aplicare proiecte. Din punctul de vedere al, uh, al unui buget orientat în funcție de performanță, există anumite proiecte care nu au mai fost, care nu, nu vor mai fi finanțate și este un avertisment adresat și statelor unde nu funcționează un sistem democratic va fi un criteriu căruia pe viitor Parlamentul European îi va acorda o atenție uh, și mai mare. Și ultima intervenție a domnei Hautala. M-ar interesa să aud câteva reacții din partea Comisiei la raportul uh, publicat de Curtea de Conturi, mai ales vis-a-vis -vis de problemele legate de, mi- de migrație. Da, doriți să spuneți ceva în legătură cu raportul Curții de Conturi privind uh, migrația? Euh, nu am neapărat o reacție în momentul de față. Mulțumesc. Doamna Hautala, cine ar putea să reacționeze la așa o poziție uh, a Curții de Conturi, dacă nu dumneavoastră? Euh, le, le raport de la Cour des Comptes Raportul Curții de Conturi uh, nu se referă doar la aspectele care țin de relațiile externe din perspectiva DigiDevco. Vorbim și despre Direcția Generală pentru Vecinătate și va trebui să avem o viziune mai amplă. Vom putea să răspundem la întrebările dumneavoastră în scris, dacă doriți. Uh, îmi pare rău dacă lungesc această dezbatere, însă este un lucru important. Este menționată, printre alte lucruri, facilitatea pentru păstrarea păcii în Africa, deci Comisia nu are nicio legătură cu acest program. Mais, bien entendu, mais le, le, il n'y a pas de dar uh, din câte știu eu nu există o legătură între African Peace Facility și raportul pe migrație al Curții de Conturi. Pot să intervin? A existat o reuniune comună a Comisiei uh, Cont și DEVE la cererea celor doi președinți, iar acolo a venit directorul general de la DEVCO, care a răspuns la o serie de întrebări. Aș putea să parafrazez ce s-a spus atunci, uh, în timpul acelei reuniuni. În primul rând, avem de-a face cu un mecanism de finanțare pentru menținerea uh, păcii de către înșiși africanii. Acest mecanism a fost instituit în 2004 în cadrul unei acțiuni politici care avea ca scop implementarea unei abordări panafricane. Acesta a fost un uh, instrument uh, standard important care arăta uh, rolul și implicarea Uniunii Europene în raport cu noua Uniune Africană și cu um, asumarea securității și păcii de către africani. Deci a fost la început o acțiune politică. Apoi au fost instituite mecanisme financiare pentru a finanța aceste activități prin intermediul Uniunii Africane și încă de la început Comisia Europeană a oferit sprijin Uniunii Africane pentru consolidarea capacităților. Acest proces a fost monitorizat uh, cu mare precizie de-a lungul timpului. A fost uh, făcută și o evaluare a pilonilor din Uniunea Africană conform regulamentului financiar. Odată cu reformarea regulamentului financiar a avut loc o nouă evaluare și ne-am dat seama că trei piloni din șapte nu erau îndepliniți de către Uniunea Africană și uh, DigiDefco a mandatat uh, un studiu intern la serviciile sale interne și după aceea, pe baza acestui raport, a cerut Serviciului de Audit Intern al Comisiei să analizeze ce se întâmplă în cadrul Uniunii Africane. Pe baza acestui raport am emis o rezervă această rezervă nu are legătură cu legalitatea sau regularitatea operațiunilor, în sensul că nu am constatat uh, fraude sau pierderi de bani, ci doar am constatat niște puncte slabe în sistemul de control intern care prezentau un risc potențial. Această rezervă indică Parlamentul European, în urma unei analize a riscurilor, că există un risc potențial uh, în această colaborare cu Uniunea Africană și că trebuie să luăm măsuri adecvate pentru a contracara acest risc. Am făcut acest lucru prin crearea unui task force în cadrul Comisiei, care reunește toate serviciile interesate, secretarul general, DigiDevco, uh, DigiBuget, Serviciul European de Acțiune Externă, care au lucrat la elaborarea unui plan de acțiune. Acest plan de acțiune a fost uh, implementat în 2016. Acum am cerut Serviciului de Audit Intern al Comisiei să auditeze acest plan de acțiune și să formuleze concluzii prin care să ne spună dacă ne-am făcut bine treaba și care este procentul de punere în aplicare a acestui plan de acțiune. Pe baza raportului Serviciului de Audit Intern, uh, pe care îl vom primi în curând și pe baza altor elemente externe, precum rapoartele elaborate de auditori, vom decide dacă vom ridica sau nu rezerva, adică dacă considerăm că riscurile sunt controlate sau nu, sau dacă vom menține rezerva și vom aprofunda acest plan de acțiune. vom, vă vom transmite fie verbal, fie în scris concluziile acestui raport. Oricum, în raportul anual uh, al directorului general al DG care va fi elaborat până pe 31 martie, veți regăsi aceste concluzii. Președinta, am avut uh, o reuniune comună cu Comisia CONT săptămâna trecută. Uh, și am analizat uh, detalii, dar uh, nu și acest raport al Curții de Conturi privind migrația. Sunt bani din uh, DCI și va trebui să analizăm această chestiune. Sugerez să renunțăm acum la acest subiect și să revenim ulterior. Săptămâna trecută am avut un schimb de opinii cu privire la fondurile fiduciare. Trebuie să ne uităm la toate aceste instrumente uh, iar comisia noastră trebuie să prioritizeze aceste chestiuni. Heidi, renunțăm uh, deocamdată și vom reveni mai târziu cu o discuție mai aprofundată. Mulțumesc uh, și comisiei. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 8 februarie, adică miercuri, la prânz. Deci nu aveți prea mult timp la dispoziție și votăm pe 28 februarie în uh, comisie. Trecem acum rapid la punctul 10. Mai avem două puncte pe ordinea de zi și ambele se referă la ajutorul umanitar. Primul este punctul 10, situația umanitară din Myanmar. La ultima noastră întâlnire, Aveam intenția să discutăm despre Myanmar, dar n-am mai avut timp și de aceea am adăugat acest subiect pe ordinea de zi de astăzi. Avem alături de noi pe Andrula Caminara, directoare pentru Africa, Asia, America Latină și zona Caraibilor la DG ECO. Dumneaei este aici pentru a ne vorbi despre situația umanitară din Myanmar. Știm că au existat foarte multe violențe acolo, știm uh, situația populației Rohingya uh, care a fost uh, dislocată sau strămutată, știm um, cum stau lucrurile cu situația de apatridie acestei populații Rohingya în Myanmar. Știu că ați fost și într-o vizită acolo. Și domnul Guerrero are o întrebare orală despre Haiti. Așadar, uh, vreau să terminăm la 6 și 20 acest subiect pentru a discuta și acea întrebare orală a lui Enrique. Uh, vorbiți 5 minute, vă rog, și apoi revine și domnul Guerrero. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, mulțumesc că m-ați invitat uh, din nou în această comisie. Am să încep prin a discuta situația din Myanmar. Vreau să spun că situația umanitară din Myanmar este, are o dimensiune dublă. În primul rând, vorbim despre situația populației Rohingya din uh, partea de sud-est a țării. Dar există și o altă situație umanitară în nord-estul țării. Și vreau să vorbesc separat despre cele două situații. În primul rând, în ceea ce privește populația Rohingya, așa cum ați menționat, uh, există 1,1 milioane de apatrizi în uh, misiunea uh, mea în capitala statului uh, Rakhine, unde locuiesc foarte mulți etnici Rohingya am vizitat taberele de refugiați Rohingya. Aceste tabere au fost uh, create în urmă cu mulți ani pentru a-i găzdui pe cei fără adăpost. Acum, practic, aceste tabere s-au transformat în niște așezări la marginea orașului oamenii uh, locuiesc în uh, case de paie cu o singură cameră. și nu au acces la salubritate și la servicii de sănătate sau la alte servicii de bază. Una dintre îngrijorări este că, deși taberele au fost uh, create original uh, pentru aceste persoane uh, dislocate intern, foarte mulți uh, etnici Rohingya s-au mutat ulterior în aceste tabere. Ei s-au mutat acolo, dar nu sunt recunoscuți oficial uh, ca persoane dislocate la nivel intern. Și de aceea sunt uh, foarte vulnerabili atunci când trăiesc în aceste tabere pentru că ei nu sunt pe niște liste oficiale, așa că rațiile lor alimentare nu sunt uh, acoperite, deși se fac eforturi în acest uh, sens. Condițiile din aceste tabere sunt problematice, pentru că comitetul care gestionează taberele deține controlul complet uh, asupra acestor oameni, orice presupune acest lucru. Și o altă problemă este lipsa accesului la îngrijiri medicale. O mamă însărcinată care trebuie să nască în toiul nopții nu poate să iasă pentru că este interdicție și nu poate să meargă la spital. Pe timpul zilei trebuie să respecte niște proceduri trebuie să meargă mai întâi la un uh, dispensar, la o clinică, să completeze formalități. Deci totul este conceput în așa fel încât să îngreuneze accesul la îngrijirile medicale cât am stat acolo, mi s-a adus la cunoștință cazul unei femei care a fost uh, violată de soldați și care a fost uh, lăsată să moară în afara unei tabere. A fost găsită, dar nu a putut fi dusă la spital din motivele pe care le-am menționat mai devreme, astfel că a murit. Am mai auzit povești ale unor copii care, din același motiv, că nu au putut uh, fi duși la spital, pentru că trebuiau însoțiți de cineva care vorbește limba, Uh, cei care însoțesc copiii de 2-3 ani uh, nu sunt membri ai familiei și când ajung la, spina, la spital nu au voie să-și contacteze familiile prin uh, telefon. Deci sunt tot felul de obstacole, tot felul de piedici pentru ca acești oameni să sufere cât mai mult. Cât am stat acolo, la finalul lunii noiembrie, uh, între începutul lunii octombrie, când au fost uh, atacurile uh, pasnicilor de frontieră și noiembrie, nu s-a mai putut asigura accesul la oamenii care primeau ajutor umanitar. 160.000 de oameni nu au mai primit uh, asistență umanitară, nu au mai primit uh, hrană, servicii de sănătate și nimic altceva. Ocazional uh, se acorda acces la aceste zone. Ocazional, guvernul oferă acces unui ONG, dar nu și altora. Oricum nu se știe când se poate furniza sprijinul umanitar. Deci există foarte multe acțiuni care poate că sunt intenționate, uh, prin care guvernul spune noi am oferit acces, uh, dar uh, din cauza lipsei anumitor hârtii, ONG-urile nu pot să intre efectiv. Vorbim despre acces care era asigurat până pe 9 octombrie nu era ceva extraordinar, dar măcar puteam să livrăm ajutorul umanitar situația continuă și în momentul de față. Au anunțat că vor oferi acces, însă există tot felul de piedici birocratice. Acum uh, câteva zile a fost uh, elaborat uh, un raport al ONU cu privire la cruzimea devastatoare împotriva populației Rohingya din provincia Rakhine din Myanmar. Dacă nu puteți dormi noaptea, uh, puteți uh, citi acest raport. De fapt, după ce citești acest raport, nu mai poți să dormi noaptea. Atât de îngrozitoare sunt lucrurile despre care se vorbește acolo. Raportul ONU, practic, uh, confirmă ceea ce am auzit și eu de la ONG-urile de pe teren. În același timp, uh, Bangladeshul a instituit uh, recent o nouă lege care îngreunează și mai mult recunoașterea etnicilor uh, Rohingya, în pofida pericolelor um, oamenii care încearcă să intre în Bangladesh sunt trimiți înapoi și în altul comisariat ONU pentru uh, refugiați încearcă să vadă ce înseamnă efectiv acest lucru pe teren. Acești oameni nu pot să iasă din Myanmar și când totuși reușesc uh, să iasă cu toate pericolele cu care se confruntă, primirea de cealaltă parte este foarte proastă. Și uh, una dintre temele care a reieșit din discuțiile cu oficialii cu care m-am întâlnit a fost, știți că budiștilor uh, nu le place de musulmani, pentru că știți că populația Rohingya este musulmană, dar pe teren uh, ni se spune că există campanii uh, pe rețelele de socializare și la radio care promovează ura Acum am întâlnit cu peste 100 de reprezentanți ai ONG-urilor din toată țara și uh, toți mi-au spus că nu se face nimic pentru investigarea situației. În același timp, uh, guvernul întârzie uh, implementarea programului de dezvoltare pentru Rakhine. Acesta trebuia să fie publicat înainte ca eu să merg acolo în misiune în noiembrie, dar acest lucru nu s-a întâmplat nici până în momentul de față. Acel program uh, ar fi trebuit să abordeze nevoile de dezvoltare ale statului uh, Rakhine. Cam uh, Atât în legătură cu populația Rohingya și vă stau la dispoziție pentru, în, pentru întrebări. In, in the north. Mai este un conflict în nord-estul Myanmarului. Acolo există grupuri etnice. Majoritatea acestor populații sunt creștine. Și dacă cineva dorește să invoce argumentul nu știu dacă e un argument, cum că musulmanilor uh, nu le place de budiști, iar aici nu mai avem acest argument. În orice caz avem grupuri etnice care nu sunt parte a acordului de pace. Sunt uh, zone care sunt controlate de forțele guvernamentale, altele nu și am constatat o escaladare tot mai mare a conflictului în ultimele luni. Escaladarea conflictului a fost amețitoare. Ce se întâmplă? Există zone în care aceste grupuri etnice au fost uh, forțate să plece din cauza că au avut loc operațiuni militare și mulți dintre oamenii aceștia locuiesc în tabere. În uh, trecut am reușit să trimitem acolo asistență în zonele de nord guvernate de uh, controlate de guvern, acum nu ni se mai permite accesul. Iar mantra care se tot repetă de la șeful armatei este următoarea. Din cauza condițiilor de securitate, nu putem uh, permite accesul ONG-urilor internaționale. Deși i-am spus că mai mergem noi și în alte contexte periculoase, în alte situații unde sunt uh, probleme de securitate, în Siria, lăsați-ne să uh, intrăm, că știm noi cum să ne păzim. Din păcate, n-am uh, reușit să-l conving. În nord-est, situația este destul de complexă, pentru că acolo mai sunt și mine, mine de jad, mine de aur. E o zonă foarte bogată. Asta nu e din punct de vedere al situației umanitare, dar mi s-a spus că aceste zone care conțin bogății naturale uh, sunt uh, ocupate, sunt uh, controlate tot mai mult de armată. Pe partea umanitară, Știm că aceste grupuri etnice au fost alungate de armată, au fi putut să treacă în China și să intre din nou în Myanmar, uh, mai în josul graniței. Ce s-a întâmplat în ultima lună și jumătate a fost că Chinezii au uh, blocat granița, au refuzat uh, intrarea acestor oameni care încercau să fugă de conflict. Practic, oamenii sunt uh, prinși între granița chineză și forțele armatei birmaneze. Sunt câteva ONG-uri care lucrează la traficul, la combaterea traficului de ființe un ONG mic care mi-a spus că în ultimii ani au reușit să repatrieze vreo 560 de femei într-un singur an. E vorba de un ONG foarte mic care se ocupa de femeile traficate în China. Vă dați seama dacă un ONG mic a reușit să repatrieze peste 500 de persoane, vă închipuiți că numărul total trebuie să fie foarte, foarte mare. O altă situație care vă poate face o idee despre cum trăiesc oamenii ăștia în uh, tabere ar fi următoarea. Într-o tabără am întrebat cine o duce cel mai greu, bărbatul sau femeia. Vorbeam cu uh, oamenii dislocați acolo și s-a creat o întreagă discuție. Răspunsul a fost că, până la urmă, viața unui bărbat e la fel de grea ca cea unei femei. Și am întrebat de ce. Pentru că dacă suntem prinși de armată, ne torturează la fel, că suntem bărbați, că suntem femei. Asta a fost un alt lucru care, în mod clar, se petrece. Am uh, tot auzit uh, poveștile unor oameni care au fost uh, nevoiți să-și părăsească pământul, n-au mai putut să se întoarcă să-l cultive, au venit alții care le-au ocupat pământul și îl cultivă. Iată o metodă organizată sau poate dezorganizată de a ocupa anumite terenuri din zonă. Deși conflictul din uh, statul Rachine uh, este cel care e în prim plan, și pe bună dreptate, nu ar trebui uh, uitat că mai există și alte zone din această țară unde există tensiuni. Mă opresc aici. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Președinte. Da, uh, mă, mă uitam aici la concluziile Consiliului care are pe ordinea de zi Myanmar. Poate ar trebui să ne folosim de acest prilej ca să facem ceva. Cine vrea să intervină? Întâi Enrique și apoi Heidi. Nu uitați că timpul e limitat. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Vreau doar să mulțumesc invitatei noastre pentru această informare. Cu toții știm că în uh, Myanmar există o istorie lungă de tensiuni și conflicte, probleme climatice, uh, tensiuni în rândul populației, această țară a fost una cu un destin tragic timp de decenii. Am înțeles de la dumneavoastră că aceste probleme pe care ni le-ați uh, prezentat um, sunt uh, preocupări uh, ale DGECO, în special în statul Rakhine, încercați să găsiți adăpostul pentru acești oameni care sunt uh, dislocați în plan intern și că e nevoie de protecție pentru civilii care sunt uh, supuși unor uh, rele tratamente, etc. Întrebarea mea este ce poate face Uniunea Europeană împreună cu ONU pentru a ne asigură că guvernul permite măcar accesul organizațiilor umanitare în acele zone în care este cea mai mare nevoie de așa ceva. Mă gândesc la miile de copii care uh, riscă să moară de foame. Mulțumesc, uh, spune doamna Hautala, mulțumesc pentru că ne-ați împărtășit experiența personală de pe teren cred uh, absolut tot ce ne-ați spus și sunt convinsă că raportul uh, este oribil. Deși sunteți de la DG Eco, trebuie să vă întreb dacă au fost uh, discuții între Comisie și SAE cu privire la ce e de făcut. De pildă, DG DEFCO, dacă am înțeles eu bine, este printre principalii donatori, dacă nu chiar cel mai mare donator, care a dorit să se precipite în Myanmar după ce um, puterea militară a, a predat uh, armele după 20 de ani. Am avut mari speranțe cum că Myanmar va deveni un stat democratic, dar vedem din uh, ce se întâmplă cu populația Rohingya, Rohingya că situația este îngrozitoare. Uh, se poate face ceva în rândul comunității donatorilor pentru a depăși această barieră? Văd că nimeni nu-și asumă responsabilitatea. Populația Rohingya este uh, învinovățită și uh, nici măcar în San Suu nu este sensibilă cu privire la situația lor. Ce pot face donatorii? Președinte, da, asta era și întrebarea mea. Aș fi vrut să întreb comisia, după ce ne-a povestit ce se întâmplă, după ce am aflat această poveste de groază, întrebarea ar fi fost ce putem face noi, cum putem ajuta. Este cineva de la CIA aici? Puteți să interveniți cu privire la această problemă? Nu. Atunci răspundeți dumneavoastră. Probabil că știți mai multe că ați fost acolo, ați fost la informări. Vă rugăm. Cred că trebuie să procedăm cu mare atenție pentru că vrem să ne păstrăm angajamentul în Myanmar, pe de altă parte trebuie să tragem semnalul de alarmă. În toate situațiile în care a existat o tranziție politică, a trebuit să lăsăm, să acordăm oarecare credit autorităților. Totuși, Trebuie să existe o strategie, să administrăm un pic de uh, fermitate Myanmarului. Am uh, călătorit mult în uh, acea țară și nimeni nu mi-a putut spune, nimeni nu mi-a spus cât de dispus, cât de doritor sau cât de neputincios este guvernul în a face ceva. De asta spun că trebuie să fim foarte precauți în modul în care vom acționa. Accesul umanitar este vital, este vital pentru noi la DG ECO și știm că situația se poate înrăutăți și mai mult, lucru pe care vrem să-l evităm. Nu am dorit ca prin acțiunile noastre să generăm o respingere sau un blocaj total. Deocamdată în condițiile date, reușim să oferim un oarecare ajutor. Domnul Lambrinidis, reprezentantul pentru drepturile omului, avea um, întâlniri în același timp în care eram și eu acolo și în toate acele întâlniri s-a um, menționat problema accesului pentru lucrătorii umanitari. Așadar, această fermitate poate este cea mai bună abordare. Myanmarul nu este ca țările cele mai puțin dezvoltate din Africa, unde dacă oprești robinetul de bani, sunt dispuși să facă orice ca să uh, primească din nou finanțare. Aici trebuie să fim foarte echilibrați și foarte precauți. E singura cale de urmat. Cam asta pot să vă spun eu. În ce măsură putem uh, coopera cu guvernul? Am constatat, inclusiv la întâlnirile cu șeful armatei, că sunt foarte interesat să fie văzuți ca parte a comunității internaționale. Pentru Myanmar, imaginea pe care o are este foarte importantă și cred că ei ar fi foarte interesați uh, să fie recunoscuți ca atare Uh, inclusiv armata, să um, primească dreptul de a participa la misiuni uh, în străinătate. Asta ar fi o metodă de a-i uh, convinge, de a-i face să se așeze la masa dialogului și de a-i face să ne asculte. Cam asta ar fi pentru ei o chestiune de interes, nu neapărat fondurile sau nu doar fondurile. Myanmarul nu este o țară falimentară ca alte țări în care intervenim, să le dai 200-300 de milioane și să îți impui uh, tu cererile, nu funcționează. Președinte, poate că aceste întrebări ar trebui să le punem lui Federica Mogherini când o vedem. Situația e cea care este, asistența umanitară trebuie să continue și uh, ce măsuri luăm noi în plan politic n-ar trebui să înrăutățească situația. Uh, avem acorduri comerciale, um, intervenții de dezvoltare și ar trebui să ne gândim la toate aceste aspecte, să existe o dreptate, o echitate pentru oamenii de acolo, să discutăm și despre Myanmar pe viitor. Mulțumesc foarte mult pentru acestei intervenții. Urmează punctul 11, pentru care văd că există mult entuziasm. Este întrebarea orală înaintată de Enrique Guerrero Salom. Enrique, nu mai cedesc întrebarea, poate vrei să ne expui în două cuvinte despre ce e vorba, întrebarea adresată de tine Comisiei. Mulțumesc, doamna președinte. Toată lumea este la curent cu nevoile statului Haiti de dinainte de uraganul ce a lovit acest stat în urmă cu câteva luni. Uraganul n-a făcut decât să înrăutățească și mai mult situația, iar din banii promiși uh, statului Haiti, doar uh, mai puțin de jumătate au fost uh, plătiți. Recent, cei care s-au refugiat în Republica Dominicană au fost forțați să revină în Haiti, ceea ce înseamnă că nevoile țării au crescut exponențial. Ce putem face noi, știind că există această lacună um, în uh, materie de fonduri uh, efectiv plătite? Mulțumesc pentru întrebare. Atunci când uraganul Matthew a lovit insula, primul lucru pe care l-am făcut a fost să trimitem o misiune comună uh, este asistență umanitară și dezvoltare, pentru că unele din problemele cu care se confruntă Haiti nu sunt doar umanitare. În doar câteva zile am uh, reprogramat um, unele uh, măsuri pentru a um, ajuta zonele cele mai uh, afectate. Am suplimentat uh, banii pe care i avea deja DG Eco, 3,5 milioane în plus. Eco mai avea niște bani programați, uh, dar uh, erau pentru zonele cele mai nevoiașe. În următoarele câteva zile, deci foarte, foarte curând, vom discuta despre o sumă considerabilă pentru Haiti. Va fi comunicată în cele ce urmează este o sumă care se referă și la asistența sau nevoia de dezvoltare și la situația umanitară. Acesta va fi uh, răspunsul nostru și considerăm că va fi uh, unul uh, oportun. În ce privește problema haitienilor care trebuie să părăsească Republica Dominicană, așa este. Știm că 160.000 de oameni s-au întors, unii dintre ei nu au documente, unii sunt minori neînsoțiți. 2500 de astfel de minori neînsoțiți am identificat noi. Avem uh, un program care examinează vulnerabilitățile specifice la patru puncte de uh, frontieră și la 16 puncte neoficiale de traversarea frontierei. Mai este un program uh, care încearcă să um, îmbunătățească situația acestor oameni și să le ofere sprijin în momentul în care se întorc în Haiti. Un raport recent pe care l-am menționat spune că sunt uh, aproximativ 4.000 de haitieni în penitenciarele americane. Aceștia vor fi și ei întorși în țară. Iată o altă problemă. Deci, um, numărul celor care sunt forțați să se întoarcă în țară probabil că va crește și mai mult în următoarele luni suntem la curent și ne coordonăm cu ceilalți, folosim toate instrumentele pe care le avem pentru a face ce putem. Mulțumesc! Am tot revenit la Haiti, au o reziliență extraordinară. Erike, mai vrei să spui ceva? Nu? Atunci mulțumim foarte mult pentru această informare. Închidem și acest punct numărul 12, diverse. Nu s-a semnalat nimic la diverse. Următoarea noastră reuniune va avea loc pe 28 februarie la orele 15 până la 18.30. Uite că am reușit să ne încadrăm aproape, doar două minute în plus i-am ținut pe interpreți. Mulțumim foarte mult interpreților și mulțumim doamnei Caminara, mulțumim pentru că ați venit.